assez chargée, donc je vous demanderai, s'il vous plaît. de zi de astăzi este destul de încărcată, deci vă rog să luați loc. În primul rând avem un schimb de opinii cu ministrul apărării din Republica Serbia, domnul Șuta care se află lângă mine, apoi cu doamna uh, Analisa Gianela de la Consiliu vom discura, discuta despre problemele de neproliferare, problema iraniană și apoi și rezultatele uh, Uh, conferinței de revizuire a tratatului de neproliferare care a avut loc uh, săptămâna trecută. Apoi avem dezbaterea cu privire la două dosare, Galileo și modificarea regulamentului de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare. De asemenea, o sesiune de informare a delegației sede la Northwood, uh, la cartierul general Atalanta, și grupul tactic de luptă uh, al NATO în Somalia și apoi sesiunea de informare cu privire la sesiunea de primăvară a adunării parlamentare a NATO de la Riga. Dacă nu are nimeni obiecții cu privire la ordinea de zi, aș dori să vă reamintesc că această reuniune este transmisă în direct pe site-ul Parlamentului. Putem deci începe, domnule ministru, al apărării. Bun venit în uh, Parlamentul European. Este o premieră care pentru noi este foarte importantă și ne bucurăm de prezența dumneavoastră astăzi. Serbia își continuă uh, calea, drumul spre Uniunea Europeană, care trece și prin uh, problemele de securitate și de apărare. Și aș spune că mai ales prin problemele de securitate și de apărare, spunem de obicei că pentru țările din Balcanii de Vest Uh, aceste țări uh, consumau securitate europeană în trecut și astăzi devin uh, furnizori de uh, Uh, securitate europeană și cred că în cazul Serbiei uh, această analiză este foarte pertinentă pentru că nu numai că Serbia este un consumator de securitate europeană, dar se află într-o poziție sensibilă din multe puncte de vedere față de Uniunea Europeană. A fost așa și în secolul trecut și ne bucurăm cu toții că e vorba de uh, o istorie, că am depășit aceste etape și că uh, Serbia intră cu dreptul în uh, secolul 21. Eh, Serbia și ne veți povesti despre acest lucru a înfăptuit o serie de reforme foarte importante a forțelor sale de securitate, a armatei sale. Chiar dumneavoastră ați jucat un rol foarte important pe plan politic în momente foarte dificile pentru regiune și pentru țara dumneavoastră pentru a um, solicita moderare pentru a solicita o soluție nemilitară uh, la crize care pe vremuri au degenerat și încă o dată aș dori să reamintesc că ați jucat un rol foarte important în acest sens, chiar dumneavoastră, și cred că am trecut la o altă etapă în domeniul apărării și al securității în relațiile noastre cu Serbia și ne bucurăm cu toții de, același, de acest lucru. Persistă, bineînțeles, anumite probleme în suspans, Uh, continuarea și aprofundarea reformelor. Întotdeauna sunt uh, dosare sensibile, bineînțeles dosarul Kosovo. Din capul locului aș dori să spun că nu suntem aici pentru a discuta despre statutul Kosovo, ci despre uh, parcursul european al Serbiei, mai ales din perspectiva apărării și a securității și mai ales pentru a discuta de ce intenționați să faceți dumneavoastră, respectiv să vă alăturați politicii de securitate și de apărare comune. Serbia face parte dintre statele terțe care ar dori să se asocieze Uniunii Europene într-o serie de operațiuni. Au loc acum negocieri și cred că E un semnal foarte important uh, că politica de securitate comună și de apărare comună este foarte atrăgătoare, mai ales pentru țări cu care până acum nu negociam. Deci acest uh, nou parteneriat care va fi lansat va fi o etapă importantă care va fi rodnic pentru un proces mai global de integrare în Uniunea Europeană a țării dumneavoastră. Bineînțeles, uh, o să vă cedez cuvântul. Vom avea o, o mică dezbatere după aceea. Aș dori să salut prezența domnului Cucan, care prezidează delegația legislația pentru sud-estul Europei. De asemenea, domnul Pașcu, vicepreședintele, care e de al casei, și care ne onorează cu prezența și poate și că domnul Cacin, raportor pentru Serbia și doamna Lunacek, raportor pentru uh, Kosovo, care ni se vor uh, alătura mai târziu. Domnule ministru, aveți cuvântul. Thank you very much. Vă mulțumesc, domnule președinte. Este o mare onoare pentru mine să am ocazia să mă adresez astăzi în fața dumneavoastră, distinși membri ai Parlamentului European. În urmă cu 10 ani am fost și eu stagiar, ca și unii pe care îi văd în această încăpere. Am fost unul dintre puținii sârbi stagiari în anul 2000, pe când Milosevic era la putere, așa că nu a fost foarte ușor să ajung aici pe atunci. Așadar, vă urez tuturor celor care sunteți acum stagiari mult succes pe mai departe. Cine știe, poate veți ajunge miniștri. Când vorbim despre Serbia, despre Uniunea Europeană, despre integrare, trebuie să mărturisesc că pentru mine foarte importante sunt standardele care trebuie atinse în diverse activități în, din Serbia, la nivelul ministerelor. Discutăm aici, desigur, despre standardele care trebuie atinse la nivelul Ministerului de Apărare. Când discutăm despre reforme, este foarte ușor să ne exprimăm, dar este mai greu să ne amintim de unde am plecat. Trebuie să vedem foarte atent care a fost momentul în care am început activitatea acum trei ani. De atunci și până acum am reușit să completăm acest sistem legislativ înainte de a deveni uh, prim-ministru, înainte de a deveni ministru de um, apărare, sigur, situația din Serbia era cu totul alta, atât ca structură stat- statală, cât și ca reformă instituțională. Acum uh, am reușit din 2005 să unificăm sistemul militar Pe atunci, în schimb, în trecut, tot ceea ce ținea de serviciul militar avea o reputație proastă, atât personalul cât și armata. Aveam pe atunci 37.000 de tone de muniție. Data expirării pentru aceasta este în viitorul apropiat. Am început așadar prin reglementări legislative. Țin să vă spun că nu am ales cu ce să începem, erau foarte multe de făcut. Anul trecut am adoptat șase legi privind serviciul militar și apărarea, am finalizat așadar baza legislativă. De asemenea, pentru prima dată am reușit să adoptăm o strategie de securitate la nivel național și să facem un raport de revizuire a strategiei de apărare. Nu a fost foarte ușor să schimbăm doctrina forțelor armate din Serbia, dar în cele din urmă am finalizat reforma Uh, acestui sistem și uh, acest lucru s-a întâmplat până în septembrie anul trecut. În 2007, în iunie, am reformat um, armata. Acum avem un standard foarte bun, cel mai bun, raportat cel mai bun din lume, standard NATO. De asemenea, avem un uh, control democratic și civil de plin al forțelor armate, uh, lucru care a putut fi văzut în anul 2000, când Kosovo a declarat unilateral independența. Pe atunci uh, au existat foarte mulți diplomați din Serbia care erau întrebați ce vor face aceștia ca răspuns la declarația Kosovo. Ei bine, cu toții au spus că nu vor face nimic ce contravine reglementărilor în cauză. În slide-ul prezentat acum vedeți care este piramida uh, forțelor armate, personalului. Vedeți, în anul 2005, cei care ocupau cele mai multe posturi erau uh, locotenenții coloneli, Însă, vedeți care este situația după 5 ani. Avem, în sfârșit, o piramidă foarte frumos structurată, arată modernizarea întregului sistem. Nu a fost deloc ușor să facem acest lucru, dar suntem mândri că am reușit să realizăm acest lucru doar, în doar 5 ani. În ceea ce privește popularitatea armatei, avem iarăși o situație comparată. Vedeți ce s-a întâmplat în 2006 aveam uh, foarte puțini candidați. Uh, erau 21, însă în anul, anul acesta am avut 1259. Deci uh, cifra a crescut extrem de mult, ceea ce arată că interesul tinerilor sârbi a crescut pentru serviciul militar. De asemenea, vedeți care este situația și pentru liceu, iarăși cifrele sunt îmbucurătoare, fapt care arată că armata a crescut în ochii populației. În domeniul cercetării, sondajele arată că rata încrederii poporului este extrem de mare, ne situăm pe locul 2, imediat după biserică. Suntem foarte mândri de această realizare pentru că ne aflăm în plin proces de modernizare și dacă oamenii nu au încredere în uh, forțele armate, atunci este desigur foarte greu să ne îndeplinim misiunea. În ultimii trei ani am reușit să realizăm un lucru de care suntem extrem de mândri. Este vorba despre Uh, îmbunătățirea relațiilor cu mai bine de 50 de țări din lume, în special cu țările din regiunea noastră. am trecut am semnat 17 acorduri privind cooperarea în domeniul apărării. De asemenea, luni mă voi deplasa la Zagreb, unde vom semna un acord extrem de sensibil, știți foarte bine, din cauza situației din anii 90. Acum, în schimb, toate țările de la Ankara până la Viena sunt uh, dispuse să semneze astfel de acorduri cu noi. Cred că vom semna un acord și cu Albania și până la finele acestui an vom avea posibilitatea de a completa această agendă și de a spune că serviciile armate din uh, Serbia au acorduri cu toate țările din regiune. De asemenea, ne-am alăturat și Uniunii privind serviciile armate din Europa de Sud-Est un lucru care a fost iarăși extrem de important pentru noi și am reușit să cooperăm foarte bine cu Tribunalul de la Haga. Așadar, nu mai suntem cei care cauzează probleme în zonă, deși de multe ori eram priviți astfel doar din cauza unor prejudecăți. Oricum, ideea este că acum nimeni nu mai spune că forțele armate militare ascund pe cineva în Serbia. O altă chestiune pe care încercăm să o soluționăm este aceea legată de arme, de muniția care se, apro- care uh, se apropie de data expirării. Avem aproximativ uh, 37.000 de tone de astfel de materiale. Ei bine, aveam în trecut, în, în trei ani am reușit să distrugem o mare parte, astfel încât acum am rămas cu 17.000 de tone, din care mai bine de 5.000 se află pe teren. Tocmai acesta este capitolul la care apelăm la prietenii noștri în Europeană și în NATO pentru a ne ajuta. Nu este doar o problemă a Serbiei, este o problemă a întregii regiuni. Tocmai de aceea încercăm acum să creăm o mică fabrică în care să distrugem această muniție și încercăm să accesăm și anumite fonduri pentru a avea mai multe facilități de a face asta. După cum am spus, este o chestiune care vizează mai multe țări din regiune. Au existat probleme cu muniția care a explodat și care a cauzat numeroase probleme. În domeniul infrastructurii am finalizat una dintre cele mai mari și cele mai noi baze militare din uh, Serbia. Este vorba despre o bază uh, plasată într-o regiune destul de sensibilă, acolo există mulți, uh, o, o minoritate consistentă de albanezi. Însă, am reușit să creăm această bază multidisciplinară pentru a o utiliza în scopul pregătirii militarilor care vor merge în misiuni. Avem la dispoziție aproximativ 35 de hectare și suntem în proces de a obține încă 65 de hectare. Vom face poligoane pe care le vom utiliza pentru antrenamentul soldaților. Nu discutăm doar despre soldații din Serbia, ci intenționăm chiar să acționăm la nivel multinațional pentru a implica și alți soldați din alte regiuni. Am cooperat foarte bine cu CAFOR, de țin să spun că avem o cooperare extrem de bună și privim CAFOR ca fiind un partener. Asta din în 99 încoace putem să vedem că situația s-a schimbat dramatic, au existat probleme în trecut, acum acestea au fost soluționate. Mâine, șeful apărării Uh, din Serbia se va întâlni cu șeful CAFOR, foarte un lucru îmbucurător. De asemenea, vedem că încrederea între uh, CAFOR și forțele armate sârbe a crescut și ea. am reușit să um, reducem dimensiunea CAFOR din Kosovo și din Metohia. Ne îngrijorează faptul că sârbii care trăiesc în Kosovo uh, au încredere foarte mare în CAFOR, dar, după cum am văzut, au existat probleme între cei de etnie albaneză și de etnie sârbă. Eulex a intervenit de asemenea și, din câte am înțeles de la prietenii mei din Kosovo, mi-au spus că problemele au fost soluționate foarte bine, astfel încât a fost preîntâmpinată violența. De asemenea, în ultimii trei ani, din momentul în care trupele noastre au fost implicate în misiuni de pace în trei țări africane, Liberia, Coasta de Filde și Congo, am început să trimitem și alte trupe adiționale, de exemplu, în Republica din Ciad. Avem o trupă acolo staționată de anul trecut. De asemenea, am adoptat joia trecută și o propunere pentru a ne implica în alte două misiuni, de data aceasta în Cipru și în Liban, în Liban împreună cu prietenii noștri spanioli, în Cipru cu prieteni din Ungaria și Slovacia. Așadar, suntem alături de țări europene care activează acolo și ne bucură să continuăm astfel și pe viitor. Ne încântă de asemenea și uh, participarea la alte misiuni ale Uniunii Europene. În lunile ce urmează vom încerca să, ne, să implicăm și forțele polițienești și forțele armate, astfel încât să ne asigurăm prezența în misiunile de pace. Care sunt acum prioritățile pentru viitor? Sigur, cea mai uh, mare îndatorire a forțelor armate sârbe este aceea de a uh, profesionaliza forța armată aeriană. Din punctul nostru de vedere, aceasta este reforma cea mai mare care ne stă în față. Avem un sistem mixt de recrutare acum, începând cu luna decembrie, nu vom mai avea sistemul de înscriere, ci vom avea doar sistemul profesionist. Vom avea cam 36.000 de oameni implicați în acest sistem, cu tot cu ministerul și cu armata, în armată 28.000 de persoane și ne așteptăm să avem încă pe atâta persoane în antrenament pe bază de voluntariat. Toți cei care doresc să fie membru în forțele armate trebuie să fie pregătiți ca atare, prin urmare estimăm că vom avea aproximativ 2000 de persoane uh, aici. Dorim de asemenea să semnăm un acord cu Croația, cu Albania de asemenea, asta pentru a întări cooperarea la nivel regional. Considerăm că este foarte important să facem acest lucru pentru că trăim în aceeași zonă de securitate de la nord la est, de la sud la nord și vest și așa mai departe unde vreți Așadar, credem că tot ceea ce ține de criminalitatea organizată și, um, reprezintă o amenințare nu doar pentru o singură țară, ci pentru întreaga regiune. Numai cooperând și numai uh, având, întreținând relații bune unii cu ceilalți, putem să contracarăm astfel de probleme. Am uh, participat mult mai mult și mai intens în forțele ONU de pace, dorim să facem acest lucru și să ne implicăm. Țin să menționez încă un lucru extrem de important. Am intervenit în misiunile de pace, de CAFOR și EULEX, dar după cum știți, dorim să participăm și în alte misiuni, asta pentru a arăta că suntem pregătiți să exportăm securitatea. în lunile care urmează, pe parcursul verii, uh, sper să deschidem un birou aici, la sediul NATO. Am desemnat deja uh, cineva conduce acel birou. Vom încerca să stabilim foarte ferm prioritățile pentru perioada imediat următoare, pentru că Iată, am fost uh, încadrați în acest uh, program privind evoluțiile ulterioare din anul 2006, așadar dorim să ne implicăm activ. De asemenea, pentru viitor este foarte importantă și modernizarea și echiparea forțelor armate, lucru care se află în strânsă legătură cu finanțarea. ar trebui să ne revină potrivit uh, deciziei guvernului 2,4% din PIB. Anul acesta am obținut 2,12%, dar este un procent mult prea puțin față de nevoile pe care le înregistrăm. Sperăm ca la anul bugetul să crească, pentru că este o chestiune extrem de importantă pentru viitorul nostru. Mi s-a spus că am primit 15 minute timp de vorbire. Sper că am reușit să mă încadrez în timpul alocat. Vă stau la dispoziție pentru orice întrebări. Mulțumesc! Mulțumim, domnule ministru. E adevărat că am uitat să precizez acest lucru, numai că ați fost agiar la Parlamentul European, însă ați fost și un coleg de-al nostru, pentru că după schimbarea de regim de la Belgrad, ați făcut parte din Comisia Uh, pentru apărarea Parlamentului. Mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Președinte, chiar și mai bine, și mai bine. Ați scos în evidență o realitate foarte importantă pentru cei care urme, urmăresc evoluția Balcanilor și mai ales a Serbiei, această transformare a unui aparat militar uh, cel puțin problematic Uh, pe care l-am cunoscut în anii 90, uh, uh, care a devenit nu numai pentru regiune, dar și pentru societatea sârbă un element de stabilitate și de normalitate. Iată ce Uh, ne putem descrie ca o reformă ambițioasă și foarte exigentă pentru țara dumneavoastră. Ați uh, dorit să subliniați că doriți să vă raliați misiunilor PESC și PESA. Aș dori să, uh, să spun că astăzi lansați un ciclu care va continua mâine cu subcomisia pentru relațiile cu Balcanii, pentru că mâine domnul general McCall pentru EUFOR Altea, domnul Yves uh, de Kermabon, șeful misiunii EULEX din Kosova, uh, comandantul operațiunii civile vor participa mâine. Domnul vicepreședinte Pașcu a cerut cuvântul, vă rog. Mulțumesc foarte mult și aș dori să vă urez bun venit, suntem buni prieteni. Încercam să mă ascund uh, cumva, dar m-ați observat. Uh, am fost demascat. Știți unde sunt? Îi spuneam unui prieten înainte să veniți și să vă uitați uh, la monitor, aveam impresia că ne-am întors uh, uh, în timp Eh, cu zece ani, mi s-a părut că sunt cu zece ani mai tânăr pentru că și noi am avut astfel de prezentări și multe dintre problemele pe care le menționați eh, astfel, eh, astăzi ne-am confruntat și noi cu ele. Sunt foarte multe asemănări. Întotdeauna armata a fost pe locul doi după biserică, ca și în Serbia. Și poate știți că ce ați uh, prezentat aici este un bun început, pentru că, în primul rând, trebuie să existe un cadru juridic uh, uh, legal și politic care să vă permită să puneți în aplicare reformele structurale. Aș dori să spun câteva cuvinte în legătură cu importanța reformei forțelor militare pentru că vor duce la o reformă a întregii societăți, pentru că pe plan politic uh, ele sunt foarte vizibile, sunt relevante și apoi de asemenea se bucură și de sprijinul opiniei publice. Și un exemplu foarte bun uh, că armata poate să încurajeze uh, societatea să treacă la reformă. Ați menționat și o serie de țări cu care <clears throat> aveți relații și aș dori să spun că diplomația militară uh, sprijină diplomația adevărată și e un, uh, o, o cale foarte bună uh, pe care o puteți folosi pentru a face ca țara dumneavoastră să fie cunoscută. Aș dori de asemenea să salut și faptul că sunteți gata să vă angajați într-o serie de operațiuni multinaționale, însă știu și că intenționați să acordați o mare importanță acestei participări. Și aceasta e important și pentru noi, pentru că interoperabilitatea pe care o puteți obține prin aceste participări este foarte importantă față de cele sute de seminarii pe care le puteți organiza și schimburi de experienă însă cred că ce se face pe teren la fața locului e foarte valoros. În plus, mai există și faptul că puteți să arătați aliaților dumneavoastră ce puteți și că uh, militarii dumneavoastră sunt de încredere, uh, lucru cu adevărat important pe teren. Haideți să nu pretindem că uh, acest domeniu nu este uh, important, uh, să, uh, serviciile secrete militare sunt foarte importante pentru că astfel se pot transmite mesaje politice foarte importante și în încheiere aș spune că Sistemul de educare militară, de formare în acest domeniu e foarte important și aceasta nu numai pentru că trebuie uh, formați tinerii care intră în acest sistem și care ies uh, și pentru că ei vor deveni militari ulteriori, forțele de mai târziu, dar și în ce privește conținutul care este predat, programa școlară din aceste școli, nu numai din punct de vedere militar, ci și pe plan politic, în încercarea de a crea o nouă mentalitate pentru militarii din uh, Serbia. Vă urez succes și uh, întotdeauna vă veți putea baza pe noi. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Cucan, președintele delegației pentru Europa de Sud-Est. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte. Aș dori să urez bun venit uh, domnului uh, ministru Șutanovac. Vă mulțumesc pentru această prezentare foarte interesantă în legătură cu uh, evoluția din țara dumneavoastră în domeniul militar. Aș dori ca în discursul meu să mă refer la trei aspecte. În primul rând, cooperarea regională. Noi subliniem importanța cooperării regionale uh, în general, pentru cooperarea din regiune, într-o, la o scară europeană mai vastă și acest lucru se aplică și cooperării în domeniul militar și din ce spuneați, domnule ministru, Serbia se descurcă bine, vorbeați de militarea cooperare, de acordurile de cooperare militară cu țările din regiune și de asemenea Cred că și cooperarea dumneavoastră cu CAFORul e concretă, e valabilă și vă încurajez să continuați pe acest făgaș în viitor. NATO. Din 1999 când forțele NATO v-au bombardat pe dumneavoastră și Iugoslavia, relațiile cu această alianță nord-atlantică nu au fost uh, ușoare. E uh, un fel de a spune lucrurile, dar nu putem descrie altfel situația de pe atunci. Majoritatea statelor din regiune au progresat uh, foarte repede înspre aderarea la NATO, dar chestiunea Kosovo și uh, evenimentele din 1999 au uh, încetinit această aderare pentru Serbia. Anul trecut se pare însă că a adus schimbări, schimbări pozitive. În 2006, uh, Serbia a devenit uh, membru la Parteneriatul pentru Pace, apoi uh, anul trecut s-a alăturat Parteneriatului pentru Pace și intenționează să participe la misiuni și cred că cel mai important este percepția de care se bucură în prezent alianța în Serbia. Se pare că se îmbunătățește, politicienii din Serbia folosesc un uh, limbaj uh, agresiv mai puțin decât în trecut și unii, precum și domnul ministru Șutanovaci, uh, solicită societății să vadă NATO ca un partener și nu ca un dușman. S-ar putea să nu vi se pară prea mare lucru, dar credeți-mă că nu e așa. În ce privește reformele, Serbia a făcut progrese în reforma armatei, uh, Însă, pentru a fi încununată de succes, spun experții, e nevoie de eforturi și mai mari, mai ales din partea guvernului. E clar că e nevoie de reforme structurale, reforme concrete și, de asemenea, capacitatea de organizare și dorința de a face progrese pe viitor sunt importante. Din păcate, rezultatele nu sunt satisfăcătoare, mai ales în ce privește punerea în aplicare în aplicare, având în vedere turbulențele de pe scena politică și lipsa de voință politică, la fel ca și finanțarea insuficientă pentru anumite reforme și restructurări. Însă, cred că trebuie să menționăm două elemente pozitive. În primul rând, profesionalizarea armatei. Domnul Șutanu Șutanov a declarat că până la sfârșitul acestui an uh, armata va înceta înrolările obligatorii și apoi și cooperarea internațională care trebuie să, vină, să devină eficientă prin uh, consolidarea industriei militare, astfel încât întreaga regiune să beneficieze și din punct de vedere economic de pe urma acestei activități. Domnilor și domnilor, uh, eu de la început am avut intenția de a-l încuraja pe domnul Șutanovac de a continua cu această reformă foarte importantă pentru viitorul țării și doream doar să îl asigur că cu toții ne dorim să ajutăm Serbia pe calea sa spre apropierea de Europa. În calitate de președinte a delegației Parlamentului European pentru Sud-Estul Europei, aș dori să uh, îl asigur că delegația noastră face tot ce stă în putință pentru a ajuta țările din regiune Uniune, inclusiv Serbia, și așa vom proceda și în viitor. Vă urez succes! Vă mulțumesc, domnule Cucan. Domnul Cacin, raportor pentru Serbia. Merci, Mulțumesc, domnule președinte. Doream uh, să vorbesc sârbește, dar, din păcate, nu este încă o limbă oficială a Uniunii Europene. Dar sper din tot sufletul că vizita dumneavoastră de astăzi va duce la crearea unor programe ambițioase în Serbia pentru a atinge acest obiectiv. În primul rând, doresc să vă felicit pe dumneavoastră și pe echipa dumneavoastră pentru progresul înregistrat în perioada de tranziție și pentru progresul înregistrat în armata sârbă de până acum. Acest lucru este foarte important, mai ales fiindcă trebuie să ne reamintim că unul dintre criteriile de bază ale democrației reprezintă controlul civil 100% asupra armatei. Și nu, acum, și nu a trecut mult timp de când uh, unele uh, schimbări personale în serviciile secrete au uh, făcut să apară oameni care până atunci nu existau și iată acum Caragici se află la tribunalul de la Haga. Eu sunt raportor pentru în Serbia, dar anul trecut nu a existat niciun astfel de raport privind Serbia. Va trebui să începem uh, um, acordurile va, încep, va trebui să începem procesul de ratificare a acordurilor de stabilitate și asociere. Aș dori să ne spuneți câte ceva despre eforturile dumneavoastră în armată pentru a aduce la bun sfârșit uh, povestea cu Radko Mladic, care din păcate este încă în libertate și așteptăm cu toții raportul domnului Bramerț privind vizita domnei sale în, uh, în, um, în țara dumneavoastră și uh, cooperarea sa cu Tribunalul Penal de la Haga. Dor, ați vorbit despre dorința dumneavoastră de a crea o armată profesionistă și de a renunța la înrolarea obligatorie. Acest lucru este binevenit, dar în același timp doresc să vă spun că vă urez mult succes, fiindcă o astfel de acțiune creează foarte multe probleme imprevizibile care vor trebui depășite. Este important că ați anunțat acest proiect deja, dar așteptăm cu nerăbdare să vedem cum va fi pus în practică. Iată deci că aș dori să vă spun încă o dată că domnul Bramertz dorește să concluzioneze cooperarea cu Tribunalul Penal de la Haga. Noi așteptăm acest rezultat și dacă din partea dumneavoastră ar veni un avânt în acest sens, cu siguranță acesta ar fi binevenit. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Dau acum cuvântul domnului ministru. Mulțumesc uh, foarte mult. Văd că ne citiți rapoartele, ceea ce mă bucură foarte mult. S-a vorbit uh, aici, uh, a vorbit, a spus fostul meu coleg care acum am schimbat pozițiile, data trecută îl ascultam eu pe el, acum mă ascultă el pe mine. Am sporit învățământul uh, militar la nivelul fostei uh, Iugoslavii. Academia militară uh, din Serbia este una dintre cele mai bune din regiune, iar la ora actuală în Serbia avem 11 ofițeri de rang înalt în rândul cadrelor didactice care se ocupă de chestiunile tehnice și de învățământ. În în viitor uh, vom avea cooperare și cu alte țări în acest sens în regiune, lucru care ne face să fim foarte mândri, fiindcă, iată, sporim cooperarea între armatele din regiune, fiindcă soldații se înțeleg mai ușor între ei decât uh, o facem noi politicienii. În ceea ce privește industria apărării și legătura sa cu restul societății, Vreau să vă spun că în ultimii doi ani am reușit să înregistrăm foarte mult progres în toate sectoarele uh, industriale din Serbia și mai ales în uh, industria apărării. După cum știți, în 99 uh, a fost aproape în, în întregime distrusă de bombe, dar am reușit să o repunem pe picioare, iar anul acesta sperăm să obținem un contract foarte important și să obținem o sumă de un miliard de euro, o sumă foarte importantă pentru țara noastră. Vorbind de reforme, știu că în uh, foarte multe țări procesul reformelor a fost unul dificil și mai ales reforma armatei este extrem de anevoioasă, dar aș dori să vă spun că acum 36 de, avem 36.000 de, de angajați um, pe statul de plată, 30 și, um, avem un număr foarte mare de pensionari din armată și un număr foarte mare de generali. Deci, în număr de 750, ați vorbit despre faptul că acum devenim o armată modernă, alături de soldați avem și bărbați, avem și femei și, cum spuneam, Relațiile cu NATO au fost uh, mai anevoioase și această aceasta este o istoria noastră personală și ne dăm uh, seama că într-adevăr, în ciuda acestei istorii mai dificile, noi dorim să fim parteneri în uh, programul pentru parteneriatul pentru pace și dorim să dăm cât se poate de mult din partea noastră în acest proces de cooperare. Vă mulțumesc, domnule Cațin, pentru frumoasele cuvinte pe care mi le-ați adresat și aș dori să vă spun că de la ultima noastră întâlnire la Belgrad, când m-ați întrebat despre controlul uh, civil și democratic al forțelor armate din Serbia și am încercat să vă conving că exista acest control democratic și civil asupra forțelor armate în Serbia, un lucru foarte important care n-a fost deloc ușor de obținut. La fel de important pentru noi este faptul că nimeni, nimeni nu, nu face acuzații în ceea ce privește armata sârbă nu ne acuză nimeni că am ascunde prizonieri. Noi am găsit, am găsit pe unii dintre ei că nu, că nu ascundem, mă scuzați, um, persoane căutate de justiție. Pe unii i-am găsit, după cum vedeți, și facem tot ce putem pentru a aduce lucrurile la capăt această cooperare care s-a confruntat cu unele probleme, totuși dorim să o finalizăm cu succes și cât mai repede cu putință. Dacă m-ați întreba, ați face și mâine dacă ați putea și v-aș răspunde imediat că da, fără îndoială, dar deocamdată ne dăm seama că depindem de acest raport al Serge Bramertz, iar în același timp noi uh, desfășurăm aceste reforme dar dacă acest raport se dovedește a fi unul pozitiv, va trebui să uh, respectăm aceste standarde, încercăm să, să, să găsim toate persoanele căutate și să le aducem în fața Tribunalului Penal de la Haga. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Au a doua serie de întrebări. Deschid, o deschid acum domnul Thaler. Uh, Mersi, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Um, I would also like to welcome you warmly Mulțumesc foarte mult. Uh, vă urez uh, bun venit la Parlamentul European și vreau să vă spun că mă bucură că sunteți un politician uh, civil și nu un ofițer. Sunteți puțin mai tânăr decât mine, dar poate că am făcut armata în același timp, acum 20 și ceva de ani, când era foarte normal ca uh, ministrul de apărare să fie un membru al armatei. Iată, deci, un pas înainte foarte important. Și mă bucur să văd și să aud că acest lucru este la ordinea zilei în Serbia. Acest lucru reprezintă o asigurare că dumneavoastră și noi suntem împreună pe calea cea bună. Dați fiindcă sunteți politician și membru al guvernului sârb, uh, faceți parte din uh, echipa președintelui Tadic, aș dori să vă întreb cum uh, percepeți dumneavoastră, cum vedeți dumneavoastră viitorul pe termen uh, scurt și mediu al acestor forțe politice pro-europene în Serbia. Această chestiune este foarte importantă pentru noi toți. Și vreau să vă întreb care sunt succesele principale ale acestui guvern, care sunt obiectivele pe care nu le-ați atins încă și care sunt principalele amenințări la um, adresa acestei teme europene. În egală măsură, aș vrea să vă întreb uh, cum uh, stă situația de cooperare în ceea ce privește securitatea și apărarea cu statul vecin Macedonia? Există șanse de îmbunătățire a acestei cooperări? Iar în ultimul rând, aș dori să vă întreb să vă adresez o întrebare privind uh, o chestiune foarte concretă. S-au făcut speculații privind uh, uh, baza militară de la um, granița cu Kosovo. Se spune că rușii ar fi în spatele acestei unități și s-au ridicat unele întrebări privind scopul adevărat al acesteia. Ați putea să ne dați unele explicații în acest sens? Ați putea să ne spuneți ce reprezintă uh, aceasta și cum își desfășoară, cum se desfășoară activitatea acolo. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Copa. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, ne bucurăm foarte mult că sunteți alături de noi. Serbia se schimbă rapid și foarte mult. Noi urmărim îndeaproape eforturile dumneavoastră de a reforma clasa militară armata sârbă. Ne încurajează foarte mult ceea ce ne-ați spus dumneavoastră și ceea ce știm și noi eforturile dumneavoastră de a coopera îndeaproape cu Uniunea Europeană și țările vecine sunt un semn încurajator. Dar aș dori să vă pun o întrebare despre NATO. După experiența traumatizantă din 1999, aș dori să vă întreb care este poziția guvernului sârb privind uh, aderarea cu drepturi de pline la NATO. Ar putea Serbia la un moment dat să dorească să devină membra a NATO? Care este părerea opiniei publice privind NATO și o posibilă aderare a Serbiei la NATO și uh, ați participat deja la Parteneriatul pentru Pace, deci care este atitudinea opiniei publice privind această participare a Serbiei? Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Ianes. Mulțumesc, domnule președinte. În prezentarea introductivă a domnului ministru și din ce a spus uh, dumneavoastră, domnule președinte, este clar că prezența domnului ministru este binevenită aici avem aici reprezentanți ai mai multor țări și ai mai multor grupuri politice. Nu vă spun nimic nou când vă exprim, când îmi exprim și eu felicitările, mă alătur felicitărilor exprimate, spunând că domnul ministru ne-a prezentat o privire de ansamblu asupra armatei sârbe cu multe cifre și statistici, explicându-ne modul în care a fost a devenit mai profesionistă și mai eficientă, s-a referit și la democratizare în egală măsură. Eu provin dintr-o țară care este poate un pic diferită. Au luat cuvântul uh, colegi din uh, Europa de Est, unde asupritorul era URSS-ul, iar NATO era eliberatorul. Dar eu vin din Spania unde noi am perceput, uh, unde SUA a fost percepută ca o putere dominantă într-un mod negativ. Iar acest lucru este valabil și pentru partidele de stânga și de dreapta. Însă acest lucru s-a schimbat acum 25 de ani. Partidul meu condus de Felipe González, a organizat un referendum privind NATO, probabil ultimul din o perioadă foarte lungă, poate nu mai știu eu, poate mai exista și altele. Iar acest referendum a fost, a fost câștigat de, de domnul González datorită personalității sale. Referendumul a avut loc în 86, dar chiar și înainte, înainte de 82, politica de includere a forțelor armate în ONU și în operațiunile de pace ale acestei organizații însemna că, cu toate că armata era considerată pro-Franco și, uh, și uh, a fost, uh, i-au fost atribuite lovituri de stat înainte ca, socialiste, ca socialiști să vină la putere, dar apoi armata a devenit uh, un uh, sprijin al forțelor democratice. Iar aceste evoluții au, continuat au continuat în ultimii zeci de ani și armata nu a mai dat niciodată înapoi de pe acest drum bun. Probabil că avem o experiență diferită, dar avem și foarte multe puncte comune. Ascultându-vă, mi-am amintit uh, de experiența Spaniei de acum 25 de ani. Este vorba de una dintre cele mai pașnice revoluții. Este vorba de transformarea forțelor armate. Astfel încât, domnule ministru, vă felicit. Nu vreau să vă rep- să repet întrebări adresate de alți colegi privind relațiile cu NATO pe viitor, însă aș dori să știu ce părere aveți dumneavoastră despre cum ar putea evolua relațiile cu NATO pe viitor? Foarte mulți au vorbit despre politică militară și politică civilă. Iar un, democrat, un general democrat în anii 80 în Spania a declarat într-un interviu că puterea militară trebuie să fie subordonată puterii civile. Dar s-a spus apoi că nu există această diferen, diferen, diferență, că prin intermediul alegerilor, democrația conduce absolut. Iată deci că doar așa s-a reușit uh, uh, această eliminarea acestei diferențe între aceste două puteri. Domnul Galer. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, și eu țin să vă urez bun venit în Parlamentul European. Mă bucură faptul că dumneavoastră știți că uh, avem uh, mereu loc aici, în Uniunea Europeană, pentru o Serbia orientată spre democrație și Europa. Știți acest lucru cel puțin în ultimii 10 ani. Doresc să vă felicit pentru faptul că instituția noastră, după Biserica Ortodoxă, ocupă locul 2 ca importanță și încredere în statul noastră. Asta chit că ați luat câteva măsuri mai degrabă neortodoxe pentru a emite acest pachet legislativ. Aș avea o întrebare referitoare la pachetele legislative menționate și prezentate de dumneavoastră. În ce măsură au fost transpuse acestea în realitate? Sigur, odată una înseamnă votul în Parlament și alta înseamnă implementarea. Cu siguranță vreau să știu ce, de ce sprijin aveți nevoie de NATO, de Uniunea Europeană, care au deja experiențe la activ la acest capitol. De asemenea, ceva mai de detaliu acum, uh, Uh, aș dori să știu dacă aveți un avocat al poporului, un ombudsman pentru soldați, în Germania avem așa ceva, această persoană implicându-se în armată pentru a soluționa anumite chestiuni dificile când apar tensiuni între uh, șef și subordonați. Știm foarte clar că, în special, tinerii soldați uh, au, uh, ar trebui să aibă un astfel de reper. O altă chestiune. Când discutăm despre Serbia, Turcia și Bosnia și Herțegovina, uh, știm că pe 24 aprilie s-a semnat la Istanbul o declarație comună în ceea ce privește întărirea păcii în sud-estul Europei. Cu siguranță acest lucru este binevenit, dar întrebarea mea se referă la consecințele operaționale pentru dumneavoastră în urma semnării acestei declarații. Sigur, văd că în ceea ce privește procesul de stabilizare a păcii în Europa de Est, dumneavoastră sunteți activ, dar aș vrea să îmi oferiți câteva detalii în plus pentru a ști exact despre ce este vorba. Vă mulțumesc. Madame Lunacek, raportor sur Kosovo. Doamna Lunacek, raportor pentru Kosovo. Mulțumesc, domnule ministru. Mă bucură faptul că vă aflați astăzi la comisia noastră. De asemenea, sunt încântată de cele auzite uh, din partea noastră, în special când v-ați referit la dorința Serbiei de a deveni stat uh, cu membru al Uniunii Europene. Sprijin această idee împreună cu grupul meu politic. De asemenea, s-a discutat și despre liberalizarea vizelor la Parlamentul European și a existat un sprijin al majorității pentru această liberalizare. Aș dori însă să mă refer la două aspecte. Deja antevorbitorii mei v-au adresat o întrebare uh, Uh, pe marginea acestui subiect. Venind acum din partea unei țări neutre care nu este membra NATO, aș vrea să știu ce anume înseamnă ideea aderării la NATO pentru Serbia. Cum anume privește opinia publică această potențială aderare, dată fiind istoria pe care o aveți cu NATO și problemele care au existat în urmă cu 10 ani. Aș dori să văd cum anume judecați noastră această chestiune. Desigur, după cum a spus și președintele Danjon, eu fiind raportor pentru Kosovo la Parlamentul European, nu veți fi surprins de faptul că am și câteva întrebări pe marginea acestui subiect. Așadar, din ce ați spus dumneavoastră, era foarte clar că doriți să mențineți integritatea teritorială a Serbiei. Acest lucru include însă Kosovo. Uh, dar dumneavoastră ați spus de asemenea că doriți să îmbunătățiți totodată și cooperarea regională. Știu că acest lucru poate să aibă loc și fără să recunoașteți Kosovo, dar sper să existe progrese și în acest sens pe viitor. De asemenea, ați menționat și buna cooperare cu CAFOR, lucru pe care îl salut. De asemenea, ați uh, lăudat și activitatea EULEX din trecut. De asemenea, ați afirmat că Serbia este pregătită să participe la misiunile de pace pe viitor. Așadar, aș dori în această ordine de idei să știu ce s-ar întâmpla dacă verdictul uh, curții uh, Tribunalului Internațional nu va fi cel uh, la care noastră sperați sau ce se va întâmpla dacă cele 27 de state membre uh, Um, recunosc uh, independența Kosovo. Țin să menționez că eram uh, un deputat în Parlamentul Național în momentul în care Kosovo și-a declarat independența și nu am sprijinit-o neapărat pe atunci, dar acum realizez că aceasta este realitatea. Și pentru a îmbunătăți cooperarea, pentru a uh, ne asigura de faptul că banii europeni investiți dau într-adevăr rezultatele scontate, atunci cred că va trebui să ne aflăm cu toții pe Uh, uh, la unison. Aș dori de asemenea să știu cum anume vedeți participarea viitoare a Serbia uh, la misiunile de pace, în cazul în care la aceleași misiuni de pace vor participa și soldați kosovari dintr-un Kosovo independent. Mulțumesc, domnul Comuța, cu sare acum cuvântul. Mulțumesc. Și eu doresc să intervin pentru a-i ura bun venit domnului ministru. Doresc de asemenea să-l felicit pentru progresul înregistrat de Serbia în acest domeniu extrem de important al apărării și securității. Date fiind evoluțiile și perspectivele Serbiei, vedem că situația este din ce în ce mai clară. Sigur că faptul că există relații în ce ce mai strânse și cu NATO reprezintă o evoluție pozitivă de asemenea. Cu toții înțelegem foarte bine cât de mare a fost efortul depus de Serbia din partea pro-europenilor pentru ca într-un timp atât de scurt uh, să se ajungă la o evoluție pozitivă, astfel încât opinia publică să treacă de percepția negativă pe care o avea față de NATO. S-a atins acest obiectiv pentru că, iată, au existat politicieni care au luat asupra lor aceste sarcini extrem de dificile. Acesta este încă un motiv pentru care trebuie să fiți felicitați. Întrebarea mea se referă în principal la evoluțiile și transformările din domeniul, apărărilor, din domeniul apărării și armatei. Întrebarea mea concretă este următoarea. În cadrul acestei reforme a forțelor armate, vreau să știu dacă aveți o politică um, duplicitară în curs de um, dezvoltare și dacă da, aș dori să știu care sunt um, prioritățile în cadrul acestei noi dogme și ce fel de analize ați uh, efectuat în ceea ce privește amenințările. Este o chestiune extrem de importantă pentru că pe aceasta se bazează și structurarea sistemului de apărare al unei țări. Vă mulțumesc. Domnule ministru, aveți cuvântul. Well, 17. Da, după cum am spus, este foarte interesant faptul că am semnat în ultimii trei ani 17 acorduri uh, de cooperare pe uh, în sistemul, uh, în domeniul apărării, inclusiv cu Slovenia. Un lucru extrem de important. M-ați întrebat care sunt principalele amenințări. M-am discutat cu prim-ministrul noastră când am fost în Slovenia. De fapt, m-am întâlnit cu toți prim-ministrii și cu președinții, obișnuia să spun de la Ankara până la Viena atunci. E bine, cred că cu toții da, trebuie să facem față acelorași amenințări și trebuie să ne axăm asupra amenințărilor care nu vizează strict o țară, de exemplu, crimă organizată. Este vorba despre o amenințare care vine de pretutindeni și care, iată, atinge și o regiune care era faimoasă pentru calea mătăsii în trecut, dar acum este faimoasă pentru drumul pe care o iau drogurile înspre această regiune și pentru uh, proliferarea armelor și așa mai departe. Cred că numai printr-o bună cooperare în sistemul polițienesc și al armatei vom reuși să contracarăm aceste pericole. Un alt lucru de care suntem mândri și care marchează succesul guvernului este acela că avem rezultate excelente în combaterea crimei organizate. Suntem mândri de acești de acest lucru. În ultimul an am făcut foarte multe în acest domeniu și am reușit să urmărim foarte mulți infractori din acest domeniu. De anul trecut s-a dat și o nouă lege în acest sens. Este vorba de o lege care a permis o serie de confiscări Acum putem să confiscăm bunurile infractorilor implicați în crimă organizată. Chiar ieri, ministrul de interne și ministrul de justiție au avut o conferință de presă în care au afirmat că au confiscat proprietăți în valoare de aproximativ 100 de milioane de euro. Așadar, iată, iarăși am făcut o treabă excelentă. Cooperarea cu Macedonia sau mai bine spus cu fosta Republică Iugoslavie Macedonia, aceasta este foarte bună. Am semnat un acord și cu aceștia anul trecut. Secretarul de stat tocmai ce a fost într-o întâlnire cu într-o întâlnire ministerială în Macedonia. Avem uh, oficii uh, privind educația Um, în Macedona, în sectorul armatei și sperăm să îmbunătățim această cooperare. Suntem dornici să colaborăm cu aceștia, să facem schimb de informații uh, secrete. Știu că au existat câteva probleme în uh, urmă cu câteva luni în regiune cu uh, crima organizată, cu terorismul și așa mai departe. Știu însă că Serbia, Macedonia de asemenea și Kosovo sunt actori dornici să soluționeze toate aceste probleme. Cred că a existat o neînțelegere în ceea ce privește noua bază militară menționată. V-am arătat, este în sudul Serbiei, este o bază militară, din toate punctele de vedere, au început construcția acesteia în anul 2003 în scopuri polițienești și militare. Între timp, poliția a renunțat, așadar este o bază militară doar, Dorim să existe o interoperabilitate pentru uh, a asigura misiuni de pace, pentru a asigura un antrenament propice, nu doar pentru sârbi, cât și pentru uh, alți soldați internaționali, considerăm că este o bază militară extrem de bună și poate să se dovedească a fi extrem de utilă. Știm cu toții că suntem membri din Parteneriatul pentru Pace din 2006, dar încă nu am deschis un uh, centru oficial, dorim să facem la NATO, dorim să facem acest lucru în decursul acestei veri. Când persoanele pro-NATO m-au întrebat ce fel de cooperare doresc să am, am răspuns că există, desigur, foarte multe eforturi pe care le putem depune pentru a asigura cât mai, o cât mai bună cooperare. În ceea ce privește misiunea de pace la care am putea participa cu soldați Kosovo, nu știu dacă în Kosovo există soldați kosovari, așadar dacă dețineți informații în acest sens, vă rog frumos să mă științați și pe mine. Discutăm așadar despre un viitor mai îndepărtat. În ceea ce privește problema cu Kosovo, uh, trebuie să știți că nu am întreprins nicio acțiune militară, nicio activitate militară. De asemenea, nu am impus un embargo asupra Kosovo. Așadar, am dorit să soluționăm această problemă pe cale diplomatică, întreprinzând negocieri. Eu consider că aceasta este singura cale pentru a soluționa tot soiul de probleme ce ar putea să apară la acest nivel privind ombudsmanul armatei. Uh, cred că este o idee cam prea modernă pentru noi deocamdată, dar cu siguranță o vom lua în calcul și dacă va apărea nevoia pentru un asemenea post, atunci cu siguranță îi vom da curs. Nu am menționat faptul că în luna ce urmează vom dori să stabilim un post de inspector general în armată, post care nu a existat în trecut. Deci vedem, se creează o serie de noi posturi pe parcurs. Acest inspector va asigura o legătură mai bună cu țările Uniunii Europene. De asemenea, este foarte important să știți că tot ceea ce uh, doresc soldații și tot ceea ce îmi transmit în scris Uh, eu iau la cunoștință ca atare, deci deocamdată nici nu este nevoie de un ombudsman. Dacă se manifestă probleme, să știți că eu mereu sunt bine informat, șeful uh, personalului este cel care mă pune la zi cu toate problemele care pot să apară. Sigur că în societatea modernă, când discutăm despre ombudsman, discutăm despre acea persoană la care se poate face apel în momentul în care apar probleme, dar uh, deocamdată nu mai suntem ca în trecut cei care fac mereu parte din problemă, ci suntem mai degrabă parte a soluției. Așadar ne îndreptăm mai degrabă în această direcție. Sigur, am uitat să menționez, să menționez cooperarea cu Turcia și cu Bosnia-Herzegovina. și Am semnat un acord cu Turcia și cu Bosnia, un acord de cooperare. Este vorba despre o cooperare extrem de fructoasă, uh, Mă bucură cooperarea cu Bosnia în mod special pentru că cunoaștem situația specială de acolo. Am început în urmă cu doi ani acest proces de cooperare. Cooperarea s-a dovedit a fi extraordinară cu Ministerul de Apărare de acolo. Îl încurajăm pe acesta să participe și el la rândul lui în misiuni de pace, lucru care nu a fost extrem de, nu a fost foarte ușor de realizat în trecut în Bosnia. Ceea ce privește armata din Turcia și acolo cooperarea este foarte bună. Din câte am înțeles, aceștia sunt dispuși să vină și să participe la formarea ofițerilor noștri. Dacă bine am înțeles, în Academia noastră va exista un ofițer din Turcia care va activa pe viitor. Vom încerca să îmbunătățim și această cooperare. Doamna Lunacek a mai cerut cuvântul și apoi domnul González. Mulțumesc, domnule Danjean. Domnule ministru, vă mulțumesc pentru faptul că ați răspuns la întrebarea mea. Poate că nu ar fi trebuit să mă refer doar la soldați, dar știți că uh, în uh, PESA există și uh, civili forțele polițienești și Kosovoul are forțe polițienești. Noi vorbim de viitor și nu de momentul de față. Știu acest lucru. Și ați mai spus că doreați să rezolvați și sau să găsiți soluții la, prin negociere uh, Uh, și nu pe calea militară. Sunt de acord uh, cu dumneavoastră și e abordarea potrivită și o sprijin. Însă ați mai spus și că și că guvernul dumneavoastră nu a aplicat niciun embargo cu privire la Kosovo. Știu acest lucru. Dar înainte ați spus cât de mult puneți accentul pe cooperare regională, pe comerț și nu uh, pe, pe apărare și nu pe comerț. Dar din păcate uh, constatăm că există un embargo dinspre Bosnia înspre Kosovo. Se pot cumpăra produse uh, sârbești în Kosovo, dar nu și invers. Ați putea să faceți o declarație în acest sens pentru că cooperarea comercială ar putea să facă parte și din uh, cooperarea de pe viitor. Aș dori să vă mulțumesc pentru felul în care ați uh, vorbit despre țările neutre care pot să își aducă aportul la negocierile privind uh, NATO. Domnul Comuțacos, domnule președinte, aș dori să revin la întrebarea mea sunteți în, acum în uh, procesul de elaborare a unui uh, concept cu privire la o politică de apărare, care sunt uh, prioritățile, dacă așa se întâmplă, și care e percepția amenințărilor, care e evaluarea amenințărilor în strategia dumneavoastră. Vă mulțumesc. Domnule ministru, vă rog. În uh, ceea În ce privește acordul CEFTA, sunt uh, gata să-i trimit uh, întrebarea <laughs> ministrului pentru comer Eu nu sunt expert în acest domeniu. credei mă că e foarte greu să fii ministru al apărării, ai foarte multe dosare. Am avut mai mult timp în calitate de deputat pentru a superviza toate dosarele. V-ați referit în primul rând la soldați acum vorbiți de forțele polițienești. Vom vedea când ajungem la această problemă. Filozofia mea e că trebuie să rezolv o problemă când te confrunți cu ea. Și ne așteaptă atât de multe probleme încât uh, mi-e greu să mă gândesc la problemele care ar putea apărea într-un an sau doi. Pentru că trebuie să rezolvăm foarte multe probleme acum. În ce privește politica de apărare, am adoptat strategia de uh, securitate națională E un material foarte important și în el figurează faptul că nicio țară din vecinătatea noastră nu e văzută ca o amenințare. În orice caz, nu percepem o uh, amenințare militară din partea vecinilor. Trebuie să cooperăm tocmai pentru a extinde tendințele Uh, internaționale sau uh, aceste tendințe asimetrice de cooperare în regiune. Nu e un document secretizat, vi-l pot transmite dacă doriți și o pot face cu plăcere. Dacă vă interesează, vă mulțumesc. Domnule ministru, mulțumim uh, mult. Închidem această primă parte a dezbaterii noastre. Am avut întrebări directe, am avut un schimb de opinii, opinii foarte concret cu dumneavoastră. Uh, progresele înregistrate în țara dumneavoastră sunt reale, sunt impresionante. Sperăm că vor continua. Mai aveți un drum de parcurs și, așa cum spuneam, e unul dintre domeniile în care se pot, uh, se pot constata progresele cele mai concrete spre integrarea europeană. Și sper că pe viitor vom putea face un bilanț de etapă cu dumneavoastră. Sunteți binevenit în comisia noastră și știu că deputați din comisia noastră se vor deplasa în Serbia. Vă mulțumesc și drum bun. Luăm o pauză de 5 minute.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

Reluăm ședința noastră. Îmi face plăcere să-i urez bun venit doamnei Gianela, care este un oaspete obișnuit al comisiei noastre și care vine cu ocazia unor evenimente destul de importante. Nu știu dacă avem timp să trecem totul în uh, revistă, însă aș dori să aportăm cel puțin două aspecte. În primul rând, uh, dosarul nuclear iranian în urma întâlnirii pe care ieri am avut-o cu ministrul iranian de afaceri externe, domnul Motaki, și excelenta punere la zi pe care ne-ați uh, ați pus-o la dispoziția noastră înainte, deci uh, dosarul iranian nuclear, mai ales uh, în ce privește reactorul de cercetare nucleară, acordul cu Turcia Brazilia, cum putem analiza din punct de vedere tehnic acest acord și mai ales conferința de revizuire a tratatului de neproliferare neproliferare care s-a terminat la New York, la care ați participat și pe marginea căreia aș dori să știu care este poziția dumneavoastră. Uh, salutăm un anumit succes, având în vedere uh, drumul parcurs și eșecul cu care s-a soldat conferința precedentă. Aș dori să ne Uh, informaii dacă credeți că e un adevărat succes. Vom avea un schimb de opinii. Înainte, la Washington s-a derulat summitul cu privire la securitatea nucleară și apoi, chiar înainte, a fost uh, semnat noul tratat START între Statele Unite și Rusia, subiecte pe care dorim să le abordăm astăzi. Uh, fără întârziere, vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În ce ordine doriți să abordez subiectele? Iranul, în primul rând? Bun. Deci eu n-am avut ocazia să particip la întâlnirea pe care Comisia AFET a avut-o ieri cu ministrul iranian de afaceri externe. Ce aș putea însă să fac este să furnizez Comisiei dumneavoastră o analiză a declarației comune între uh, Brazilia, Turcia și Iran. După cum știți, în urma ultimii reuniuni între Javier Solana și Jalili în 1 uh, octombrie anul trecut la Geneva, unul dintre aspectele acordului uh, între Solana și Jalili a fost un acord de principiu al Iranului de a exporta 1200 de kilograme de uraniu slab îmbogățit pentru a avea un schimb de combustibil nuclear pentru reactorul său de cercetare de la Teheran, care fabrică, uh, care produce izotopi. Era un acord de principiu pentru că, evident, modalitățile urmau să fie discutate și finalizate în cadrul reuniunii convocate de către directorul general al AIEA, domnul El Baradei. Acest acord, bineînțeles, avea ca obiectiv uh, să funcționeze ca o măsură de consolidare a încrederii în cadrul reluării negocierii pe uh, baza programului nuclear iranian între grupul de negociatori în care Javier Sorana avea rolul de purtător de cuvânt și Iran. De asemenea, acest acord avea ca scop exportul a unei cantități mari, 1200 de kilograme în octombrie, deci unei cantități de uraniu slab îmbogățit pentru Iran. Și de asemenea încercam să câștigăm timp în procesul de negociere pentru a liniști preocupările comunității internaționale în ce privește aceste negocieri. Acest acord a fost finalizat cu ocazia unei reuniuni la jumătatea lunii octombrie la Viena, uh, condusă de președintele El Baradei. Am avut un acord între Franța, Rusia, Statele Unite și Iran. La două-trei zile după aceea, Franța, Rusia și Statele Unite au confirmat acest acord cu privire la uh, acest schimb, ori Iranul nu și-a dat niciodată acordul, în schimb, au fost uh, făcute diverse declarații în presă, mai mult sau mai puțin uh, virulente, cu diverse versiuni. În orice caz, acordul nu a fost uh, confirmat. Textul acordului, textul finalizat la Viena, nu a fost niciodată confirmat de către Iran. În răstimp, Iranul a decis să înceapă îmbogățirea în proporție de 20%. Deci s-a trecut la o îmbogățire de la mai puțin de 5% la o îmbogățire a uraniului aproape de 20%, cu pretextul că Iranul dorește să producă singur combustibilul pentru reactorul de cercetare medicală de la Teheran. Sigur că îmbogățirea la 20% ne îngrijorează pe toți, pentru că atunci când se practică o astfel de îmbogățire la 20%, din punct de vedere tehnic, te afli la jumătatea drumului până la îmbună, îmbogățirea uh, uraniului în scopuri militare. Tre trecerea de la 5 la 20% pe plan tehnic necesită aceeași cantitate de timp și aceleași eforturi pentru a trece de la 50 la 90%. Deci e o problemă tehnică. Deci, efortul de la 0 la 5% este mare, un efort echivalent pentru a trece de la 5 la 20% și apoi uh, procesul se optimizează pe măsură ce trecem uh, spre procente mai ridicate de îmbogățire și de aceea pragul de 20% reprezintă o sursă de îngrijorare. Spuneam că Iranul nu a acceptat acordul din octombrie și a început să îmbogățească uraniu în proporție de 20%. Cu ocazia întrunirii cu președintele brazilian și cu premierul turc, s-a ajuns la o declarație comună care include un acord de principiu din partea Iranului de a exporta înspre Turcia 1200 de kilograme de uraniu. Acest uraniu Condițiile de supraveghere a acestui uraniu slab îmbogățit nu sunt foarte clare, pentru că textul declarației vorbește doar despre Uh, faptul că AIEA ar putea trimite inspectori sau persoane care să se ocupe de supraveghere, dar se pare că e o condiție facultativă. Însă nu se precizează condițiile și prerogativele în care aceste inspecții se poată fi derulate. Mai mult, termenul de un an pentru furnizarea combustibilului nuclear este precizat, cei care trebuie să furnizeze acest combustibil uh, nuclear uh, consideră că acest uh, termen de un an este insuficient pe plan tehnic și nu avem nicio indicație că Iranul, dacă se încheie acest acord, se declară gata să pună capăt îmbogățirii uranului la 20%. Ceea ce înseamnă că și, între paranteze fiind spus, într-o declarație acordată presei, liderii iraniani au spus că intenționează să continue uh, îmbogățirea uraniului la 20%. Ori, justificarea unei astfel de îmbogăiri în condițiile în care urmează să primească combustibil nuclear de la alte țări uh, ar fi uh, incorrectă nevalabilă. Deci, încă o dată, acest acord nu face decât să sporească preocupările noastre. Și persistă câteva întrebări generale, în primul rând cu privire la programul, general, eh, programul nuclear iranian, iar Iranul nu face nimic pentru a ne liniști, pentru că nivelul său de cooperare cu AIA eh, nu se îmbunătățește. La liniatul 9 din această declarație se stipulează că Iranul este gata să reia negocierile, însă uh, nu precizează deloc modalitățile acestei propuneri. Dacă citiți propunerea iraniană, care a fost făcută în urmă cu un an, nu face nicio trimitere la programul nuclear iranian. Deci Iranul se declară gata să aibă negocieri și reuniuni cu cei șase și cu Uniunea Europeană pe marginea unor probleme precum schimbările climatice, protecția mediului, reforma ONU, combaterea sărăciei în lume și așa mai departe, însă nu și pe marginea programului nuclear iranian. Și pot să vă spun, pentru că am participat la toate reuniunile din 2004 încoace, când li se pune întrebarea dacă nu ar trebui să discutăm și despre programul iranian, ni se spune că programul nostru nuclear nu reprezintă o problemă. Iată care este poziția Iranului până acum. Și iată de ce această declarație comună între Iran, Brazilia și Turcia ni se pune, pune foarte multe semne de întrebare și sporește neliniștea noastră. Înțelegem că Iranul încearcă să folosească această declarație, demonstra că dacă acest acord nu a fost încheiat în 9 octombrie, noiembrie, e în viza noastră pentru a arăta că dacă sunt alți uh, interlocutori, se poate ajunge la un acord și uh, se poate amâna adoptarea unei rezoluții la Consiliul de Securitate ONU Însă, pe de altă parte, această declarație comună nu conține, din punctul nostru de vedere, elemente pozitive. Bineînțeles, probabil că domnul director general de la AIEA ar putea să uh, convoace o reuniune cu țările care erau implicate în acordul precedent și o astfel de reuniune ar putea clarifica o serie de elemente, parametri în care ar putea avea loc acest schimb, s-ar putea uh, încerca o tentativă de clarificare a acestui acord. Am putea verifica dacă el e util sau nu. Însă, ce mi se pare foarte important să nu uităm e că acest schimb între un uraniu slab îmbogățit și combustibil nuclear nu este problema de bază cu Iranul. Problema reală pentru noi e programul nuclear iranian care are probabil implicații militare. Propunerea pe care domnul eh, director general al AIEA cu acordul celorlalți trei parteneri a făcut-o pentru acest schimb avea ca scop să demonstreze că se poate ca Iranul să beneficieze de pe urma cooperării eh, pentru un program nuclear civil. Deci era o măsură care avea ca scop consolidarea încrederii, dar încă o dată nu era o, uh, soluție la programul nuclear iranian. Deci, cu riscul de a mă repeta, chiar dacă se ajunge la un acord prin clarificarea condițiilor uh, la Viena, trebuie să negociem cu Iranul pentru a clarifica care sunt obiectivele reale din spatele programului nuclear iranian. Vă mulțumesc! vă propun să trecem la tratatul de neproliferare sau doriți să vorbim întâi acum despre Iran și după aceea să... Dacă nu aveți prea multe întrebări, două, trei întrebări cu privire la Iran doar. Domnul Butikofer, domnul Kunțacos și domnul Gualtieri. Și după aceea trecem la TNP, dacă se poate. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Gianella, pentru prezentarea detaliată Aș dori să vin cu o întrebare cu privire la succesul, sau mai degrabă eșecul mm, situației descrise de dumneavoastră și anume intenția Iranului de a purta negocieri speciale cu Turcia și cu Brazilia. Noastră ați menționat care sunt punctele slabe ale acestui acord dar ce mă interesează pe mine este următorul lucru. Dincolo de poziția care se conturează în Uniunea Europeană, dincolo de poziția din Statele Unite, vreau să știu cât uh, de încurate succes sau mai degrabă cât de mare a fost eșecul acestei manevre iraniene. Așadar, care este uh, situația acestui, acestei formule de 5 plus 1. Mulțumesc, domnul Comuțacu, să are cuvântul. Mulțumesc. Aș dori să-i mulțumesc doamnei janela pentru această prezentare foarte cuprinzătoare. Iată care este întrebarea mea. V-ați referit la uh, probleme critice în ce privește acordul tripartit între Iran, Brazilia și Turcia. E nevoie de precizări pe marginea acestui acord și trebuie să obțină mai multe informații. Acest lucru este foarte important. Deci, ce? care este întrebarea pe care aș dori să vă adresez, reamintim, reamintind de ceva ce știe toată lumea. Turcia dorește să adere la Uniunea Europeană. Aș dori să știu dacă Comisia Europeană sau reprezentantul de la Ankara nu ar putea cere Turciei precizări pe marginea acestor uh, aspecte la care v-ați referit dumneavoastră. Aspecte care ar trebui să facă obiectul unei analize aprofundate a, uh, din partea Comisiei. A pus Comisia aceste întrebări sau are intenția să o facă și dacă Comisia a adresat aceste întrebări Turciei, care e răspunsul pe care le-a primit din partea autorităților turce? Domnul Goltieri. Vă mulțumesc. dori și eu vă, să vă mulțumesc pentru această prezentare foarte interesantă. Ați uh, vorbit de această propunere de acord care vizează acest transfer de 1200 de kilograme de uraniu ca o măsură de stabilire sau de consolidare a încrederii. obiectivul acestei încrederi era tocmai să împiedicăm îmbună, ă, îmbogățirea unei cantități mari de uraniu care să poată permite ă, permită uraniului, Iranului să construiască bomba nucleară. Aceste 1200 de kilograme, din câte am înțeles, eu nu reprezintă o cantitate suficientă care să permită Iranului să uh, producă bomba nucleară, cel puțin nu pe termen scurt. Am citit un uh, articol al AIEA în ce privește cantitatea de uraniu îmbogățit de către Iran. Credeți că cantitatea îmbogățită de, uh, de Iran până în prezent, iar permite acestei țări să uh, producă bomba nucleară și apoi, în urma obținerii unor clarificări, am putea să adoptăm măsuri, măsuri tactice, de exemplu. Am putea încerca să avem o abordare prin care să cerem precizări. Există un actor care să dorească mai multe precizări? Uh, există o abordare în acest sens? Mulțumesc, doamna Gianela. Eh, eh, Mulțumesc, domnule președinte. Ca să-i răspund domnului Butikov, este limpede că Iranul încearcă să dezbine comunitatea internațională acesta este obiectivul declarației comune, în mod evident. Și este o tactică obișnuită, folosită adesea încă de la începutul uh, acestei chestiuni uh, nucleare. Și se pare că reușesc cu brio să dezbine comunitatea internațională și opinia publică. Pentru că există opinii divergente între țările în curs de dezvoltare și țările occidentale în ceea ce privește transferul de tehnologii și așa mai departe. Astfel încât uh, Iranului a fost ușor să convingă țări în curs de dezvoltare că, de fapt, problema cu care se confruntau era că țările occidentale, marile puteri, dorea să împiedice Iranul să dobândească tehnologie și know-how. Acesta este un argument uh, foarte popular în rândul țărilor în, cur- în curs de dezvoltare și nu este greu să ai succes în momentul în care îl folosești. O să vă, folos- să vă vorbesc despre conferința care a avut loc la New York privind uh, neproliferarea nucleară. Această conferință a fost o ocazie foarte bună de a arăta unor țări și mai ales Braziliei, precum și statelor arabe, că de fapt Iranul um, se comportă foarte nedrept. Eu sper că ceea ce s-a întâmplat la New York și poate evenimentele viitoare ne vor uh, ajuta să arătăm că, de fapt, noi suntem foarte sinceri în momentul în care spunem că pe noi ne îngrijorează doar dimensiunea militară a programului de îmbogățire a uraniului și că nu suntem împotriva cooperării civile privind um, cooperarea, cooperării privind um, scopurile civile ale folosirii energiei nucleare, dar această um, întreagă chestiune a fost manipulată până acum. În ce privește Turcia? Bineînțeles, avem contacte, am stabilit contacte cu autoritățile turce privind această așa numită înțelegere Sper că sunteți de acord cu mine când uh, spun că nu putem negocia cu Iranul printr-o parte terță. Deja e foarte greu să negociezi cu Iranul, iar dacă o faci printr-un intermediar, știți foarte bine că mesajele sunt adesea distorsionate, chiar uh, involuntar. Avem nevoie de negocieri directe. Acesta este un alt aspect despre care nu v-am vorbit și este foarte ciudat, fiindcă AIEA a propus ca Iranul și alte trei car și a propus această înțelegere Iranului și altor trei țări. De ce acum se, se negociază această înțelegere cu țări care nu au fost prezente la Viena în octombrie? Dacă facem aceleași negocieri, ar trebui să respectăm grupul de țări cu care s-a negociat până acum aceste țări cu care s-a negociat acum nu cunoșteau toate condițiile introduse la vremea aceea, nu știau uh, ce s-a discutat și așa mai departe. E periculos să o luăm pe acest drum. Aș dori acum să-i răspund uh, nu numai domnului Cumuțacos, dar și domnului Galtieri spunând următoarele. Până la urmă, țările care sunt implicate în această înțelegere, fiindcă nu cred că s-a luat deja astăzi o decizie, dar cred că aceste țări vor fi invitate de AIEA să discute în cadrul unei ședințe toate condițiile acestui acord și vom vedea dacă putem să avansăm. Bineînțeles, intenția noastră în luna octombrie era să ajungem la un acord care, care să fie o măsură de consolidare a încrederii și care să-și aducă contribuția la, îmbunătățirii, la îmbunătățirea atmosferei generale. În ceea ce privește cantitatea, aveți pe deplin dreptate. Aceasta s-a dublat din luna octombrie. Acum e vorba de 2400 de kilograme de uraniu slab îmbogățit. Și acest lucru ne îngrijorează. De ce nu a acceptat Iranul înțelegerea în octombrie și acceptă acum? Între timp, bineînțeles, a mai produs aceeași cantitate. Deci chiar dacă exportă 1200 de kilograme, le mai rămân 1200 de kilograme acasă. Acum, în ceea ce privește estimările uh, cantităților produse în Iran, vă pot da numai părerea AIEA, care vorbește despre 2400 de kilograme. Acesta este un calcul al cantității de uraniu slab îmbogățit făcut pe baza unităților declarate și cunoscută de, de Agenția Internațională pentru Energie Atomică. Nu putem spune nimic despre unități, existența unor unități ascunse, după cum știți, după cum știți, una dintre unități nu a fost declarată de la început Agenției Internaționale pentru Energie Atomică și a fost declarată numai în momentul în care se știa foarte clar că toată lumea cunoaște existența acestei Uh, unități. Deci nu știm dacă mai există și alte unități și poate că există cantități de uraniu ascunse. Este posibil. În ceea ce privește evaluarea perioadei necesare Iranului pentru a produce armă nucleară, dacă cantitatea de uraniu este cea pe care o cunoaștem noi, îi va lua poate ceva timp, un an, doi ani, fiindcă e nevoie de mai mult uraniu slab îmbogățit și nu numai, trebuie îmbogățit până la un procent de 90%, după care trebuie să fie transformat într-o armă și după aceea arma trebuie să poată fi livrată, trebuie să există un sistem de, de livrare, dar acest lucru există fiindcă se testează misile în Iran. Procesul nu este ușor, bineînțeles. Dar în ceea ce privește... Ce nuclearizarea. Agenția Internațională a Energiei Atomice a declarat că a găsit niște schițe <coughs> din care reșa că Iranul studia această studia situația în armării. Deci se fac teste, poate, în subteran, unități subterane. E foarte greu să evaluăm uh, cum stau lucrurile exact. Vă mulțumesc, spune domnul președinte. Domnule președinte, dacă îmi permite să iau cuvântul pe scurt. Eu înțeleg uh, și sunt de acord cu dumneavoastră că există riscul un anume risc în această intermediere a negocierilor cu Irakul, este vorba de Turcia, dar trebuie să țineți cont de faptul că Turcia este o țară candidată la Uniunea Europeană și cel puțin la nivel instituțional țările candidate nu ar trebui uh, să uh, să ar trebui să respecte politica comună, politica externă comună a Uniunii Europene. Deci cred că am putea să le cerem, să cerem Turcii să ne explice înțelegerea cu Iranul. Bineînțeles, sunt de acord că nu e bine să avem uh, negocieri indirecte cu Teheranul. Domnul președinte, vă mulțumesc. Am luat notă de observație dumneavoastră. O să continuăm acum cu conferința de revizuire a Tratatului de Neproliferare și vă dau cuvântul. Vă mulțumesc încă o dată, domnule președinte. Această conferință, care a avut loc la New York și a durat pe toată perioada lunii mai, a fost, după evaluările noastre, un succes atât în ceea ce privește documentele și deciziile adoptate de această conferință, și în ceea ce, cât și în ceea ce privește contribuția adusă la îmbunătățirea durabilă, sperăm noi, a relațiilor între țările occidentale și cele în curs de dezvoltare. Singurul element negativ îl reprezintă reacția Israelului la acordul uh, la care s-a ajuns privind uh, Orientul Mijlociu. Dar poate o să vă vorbesc mai târziu despre acest lucru. Documentul final este format din două părți. Înțeleg că ați primit și noastră o copie a documentului final. În prima parte avem revizuirea, deci este vorba de o examinare a modului în care au fost puse în aplicare tra- a fost pus în aplicare tratatul, articolele acestuia care au fost neajunsurile și dificultățile întâmpinate. Revizuirea este o punere la, oral, punere la oaltă a proiectelor de rapoarte întocmite de președinții principalilor comisii ale acestei conferințe. Aceste proiecte de rapoarte nu s-au bucurat de acordul părților terțe, iar la sfârșitul conferinței, nu am avut destul timp pentru a examina în amănunt aceste detalii și pentru a le supune unei proceduri de aprobare temeinice. Acestea există, dar uh, sunt la latitudinea președintelui. Dar vreau să vă spun că ele oglindesc în mare parte direcția discuțiilor din diversele comisii. În a doua parte este o parte orientată către viitor, iar această a doua parte a documentului conține planul de acțiune pentru cele trei piloane, uh, neproliferare, dezarmare și folosire pașnică. Și mai există un, o referire la Orientul Mijlociu. Această a doua parte a fost adoptată prin consens în cadrul conferinței. Planurile de acțiune sunt o parte foarte interesantă. Acestea, așa cum am spus, uh, se referă la acțiuni, măsuri concrete la care se angajează statele membre. Avem o, o secțiune privind dezarmarea, care include 22 de acțiuni. Formularea acestui text este una foarte puternică și se spune că statele care dețin arme nucleare s-au angajat să facă Uh, să întreprindă anumite acțiuni. Deci, acțiune, mă um, scuzați, um, formularea este una juridică, de obligativitate juridică. Pe de altă parte, există principiul transparenței, irreversibilității, în ceea ce privește punerea în aplicare a obligațiilor uh, stipulate în tratat. Există și un angajament de eliminare a tuturor armelor nucleare, precum și un angajament de a grăbi progresul în ceea ce privește obținerea eliminării totale a armamentelor nucleare. Se vorbește și despre reducerea generală a tuturor armelor nucleare. În egală măsură se face referire la faptul că în momentul în care uh, ne referim la armele nucleare, ne referim la tot felul de arme în toate locațiile, ceea ce înseamnă că se face referire indirect la arme tactice care se află pe teritoriul Europei. Se face referire și la o reducere suplimentară a rolului um, armelor nucleare în doctrinele militare se face o solicitare către reducerea statutului operațional al armelor nucleare, și, precum și sporirea transparenței și încrederii reciproce. În ceea ce privește CTBT-ul, Tratatul de Interzicere Totală a Testelor Nucleare, aici formularea este foarte strictă, dar din păcate se aplică uh, doar statelor care sunt deja semnatare ale acestui tratat. O să vă explic mai târziu de ce. După care există și o referire la negocierile tratatului de interzicere a materialelor fizionabile, dar nu se vorbește despre moratoriul asupra producerii materialelor fizionabile. China a încercat să atenueze formularea în ceea ce privește CTBT-ul și în ceea ce privește tratatul de interzicere a materialelor fisionabile, dar în afară de acest lucru, cum v-am spus, formularea este uh, foarte puternică și strictă și pentru prima oară se face o referire la raportare din partea statelor care dețin arme nucleare. Este pentru prima oară când aceste state acceptă această formulare, fiindcă până acum au uh, Uh, transmis informații doar uh, pe bază de voluntariat. Nu erau deloc, dar dacă ne uităm la situația de anul acesta, la informațiile uh, transmise de Franța, acestea au fost cuprinzătoare, dar nu a existat până acum obligativitatea raportării. După aceea aveam secțiunea despre neproliferare, care conține 24 de acțiuni. În general, capitolul privind neproliferarea este unul mai puțin ambițios, mai puțin obligatoriu decât cel privind dezarmarea. În mare parte, limbajul folosit nu se referă la angajamente, ci mai degrabă folosește cuvinte cum ar fi încurajează, solicită și așa mai departe. Dar am înregistrat și aici progrese. Grupul NAM a fost uh, tot timpul împotriva controlelor la export, uh, împotriva inspecțiilor, fiindcă acestea, bineînțeles, uh, împiedică transferul de tehnologii. Dar de data aceasta am ajuns la niște acorduri foarte bune privind această chestiune, la protocoluri suplimentare. Se spune, se încurajează elimina, se, se încurajează încheierea și aplicarea unor noi protocoale, precum și pentru aplicarea acestora uh, în momentul în care vor uh, intra în vigoare. Deci avem un, uh, o formulare foarte bună în ceea ce privește orientările de, cu privire la controlele la exporturi. Din păcate, partea cu conformitatea este mai slabă, iar aici limbajul este foarte general, nu se face nicio referire, la, nicio referire la Iran sau la Consiliul de Securitate. Se face referire doar la statutul um, Agenției Internaționale de Energie Atomică, care însă prevede trimiterea cazurilor de neconformitate la Consiliul de Securitate. Avem uh, aici 18, de ac- 18 acțiuni cu un limbaj foarte constructiv. În ceea ce privește abordările multilaterale, avem o oarecare deschidere aici, nu s-a dat, bineînțeles, nicio decizie, dar există un angajament de a merge mai departe în ceea ce privește mm, relațiile multilaterale care până acum, cum v-am spus, uh, nu s-au bucurat de foarte multă popularitate în rândul statelor NAM. În ceea ce privește securitatea nucleară, nu se face referire la summitul de la Washington, dar se vorbește despre nevoia de a respecta convențiile existente privind uh, protecția fizică a unităților uh, nucleare, precum și Convenția privind eliminarea actelor de terorism nuclear, uh, Convenția privind siguranța nucleară și așa mai departe. Avem și o referire în text la situația din Orientul Mijlociu. În 95, la conferința de revizuire din 95, s-a căzut la un acord asupra prelungirii pe termen limitat a acestui tratat. Dar uh, prelungirea, această extindere, a fost înleznită de adoptarea în paralel la unei rezoluții privind chestiunea din, din Orientul Mijlociu, care cerea uh, o soluție specială pentru această zonă. Dar uh, această rezoluție nu a fost aplicată și nu s-a făcut prea mult în acest sens. Acum, Egiptul, din partea grupului statelor arabe, a, exprim, a exprimat foarte limpede faptul că această conferință nu va avea succes decât dacă vom reuși să, căzim, să cădem de acord asupra punerii în aplicare a rezoluției privind Orientul Mijlociu. Avem uh, acum un document care cere o conferință cerută de secretarul general al ONU și a co-sponsorilor rezoluției din 95, care sunt SUA, Rusia și Marea Britanie, Trebuie să fie numit și un intermediar și se vor mai lua și pași uh, suplimentari, printre care și un, și organizarea unui seminar organizat de Uniunea Europeană pe această temă. Trebuie să fie organizat um, acest uh, seminar înainte de conferința din 2012, deci poate la începutul lui 2011. Se face referire la Israel în acest text privind Orientul Mijlociu, dar nu la partea, de, la, la partea operativă, ci la în preambul. Nu se spune decât că conferința recunoaște importanța aderării Israelului la tratat, care nu are nicio conotație negativă, dar cred eu oglindește realitatea. Ați văzut uh, reacția negativă a lui Netanyahu și faptul că a spus că nu consideră că deciziile luate de, la această conferință privind un tratat la care, la care Israelul nu este semnatar nu le consideră obligatorii. Bun, acum trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a progresa, a avansa lucrurile, iar noi trebuie să abordăm Israelul și să convingem că E nevoie să începem un dialog privind uh, privind această chestiune. În ceea ce privește Uniunea Europeană, Uniunea Europeană a, a jucat un rol foarte important în această conferință. După cum știți, Cathy Ashton a făcut prezentarea de deschidere din partea Uniunii Europene în prima zi a conferinței și am uh, putut să facem acest lucru, chiar dacă nu era consimțită de regulile de procedură. Dar, uh, iată, s-a, s-a reușit obținerea acordului din partea grupurilor politice. Noi am fost foarte activi la comisii și mai ales la grupul prietenii președintelui care a negociat planul de acțiune în, în cadrul ultimei săptămâni de conferință. Cred că toată lumea este de acord că rezultatul conferinței este foarte mulțumitor. Este prima dată când Uniunea Europeană, Uniunea Europeană, nu neapărat anumite țări membre, Franța, Uniunea Brita- Marea Britanie și așa mai departe, participă la aceste negocieri. Deci Uniunea Europeană devine un actor uh, cu drepturi de pline în uh, negocierile de neproliferare nucleară. Mulțumesc foarte mult, o să mă opresc aici. Mulțumesc foarte mult, doamna Copan, dorește să intervină. Vă mulțumesc foarte mult uh, pentru această prezentare. Vreau să vă adresez o întrebare despre seminarul despre Orientul Mijlociu la care ați făcut referire. Poate că întrebarea mea este puțin naivă, dar uh, dați fiind poziția Israelului și a Iranului, ce vă așteptați să obțineți cu acest seminar? Știm foarte bine care sunt pozițiile acestor două părți. Israelul nu dă semne că ar dori să facă ce i s-ar cere în timpul acestui seminar. Așa cum ați spus, ei au criticat chiar și referirea la Israel în, în text. Știm, știm este clar care este poziția lor. Care este obiectivul acestui seminar? Un alt seminar de, despre vorbitul Mijlociu, total inutil la ora actuală. Iată de ce vreau să vă întreb. Vă mulțumesc. Domnul Galer. Ja, vielen Dank. Äh, Sie hatten... Mulțumesc! Tocmai ați menționat că de data aceasta, pentru prima dată, Uniunea Europeană a participat ca entitate la negocieri, deci nu doar statele membre independent. Chiar și înainte de conferință a existat o etapă de, intermedie, de mediere în ceea ce privește tensiunile ce există între statele nucleare și non-nucleare. Ce pot deduce din aceasta? Um, în rapoartele privind medierea nu s-a afirmat faptul că sau nu s-a confirmat faptul că au existat aceste tensiuni între statele membre ale Uniunii Europene. O altă întrebare se referă la faptul că în timpul ultimei uh, vizite la Comisia noastră ați formulat dorința ca Uniunea Europeană să participe la inițiativa de uh, neproliferare ca entitate de sine stătătoare. Aș dori să știu uh, unde ne poziționăm uh, deocamdată și ce plus valoare vă uh, doriți din partea acestei, uh, acestei participări. Mulțumesc. Spune președinte, domnul Beautycofer are cuvântul. Intervenție fără microfon. Mulțumesc pentru prezentarea exhaustivă. Mărturisesc că nu sunt tocmai uh, pe aceeași linie cu uh, ideile exprimate în ceea ce privește validitatea rezultatelor, pentru că, în primul rând, consider că ar trebui menționat următorul lucru. Rolul Uniunii Europene, care a crescut, desigur, deși nu a devenit unul central, a fost slăbit din cauza faptului că nu s-a ajuns la un acord între statele membre în ceea ce privește un document privind armele nucleare tactice. Așadar, eu tin să cred că rezultatul final în ceea ce privește armele nucleare tactice este de data aceasta mai slab decât cel uh, din anul 2002 în urma declarației conferinței. Nu trebuie să ne păcălim aici și să nu recunoaștem că există încă o controversă mare aici. Țara mea, Germania, este foarte nefericită și nemulțumită de faptul că nu a fost posibil ca Uniunea Europeană nu a fost în măsură să prezinte un document unitar pe marginea acestui subiect. Așadar, aici avem foarte clar un exemplu de eșec um, al uh, a ceea ce înseamnă acest demers. În ceea ce privește rezultatele per ansamblu, sunt de acord cu premisa că s-a înregistrat un progres substanțial, în special în ceea ce privește situația din Orientul Mijlociu. Acest lucru rămâne valabil în continuare. De asemenea, la pagina 11 se vehiculează următoarele idei. În text a fost inclusă a fost inclus faptul că o serie de țări negociatoare ar fi dorit să fie stabilite anumite termene pentru dezarmare. Asta în ceea ce privește statele nucleare. Desigur, și acesta este un pas înainte. Dar constat o serie de slăbiciuni, de puncte slabe sau aspecte negative și aș dori să relev Uh, să relevez câteva pentru a avea o imagine echilibrată. De exemplu, în ceea ce privește responsabilitatea statelor nucleare de a respecta angajamentele în ceea ce privește asigurarea securității. Ei bine, acesta este singurul lucru la care se obligă, de fapt, aceste state, pentru că uh, nu s-a obligat, așa cum au făcut chinezii, spre exemplu, să nu utilizeze armele nucleare împotriva statelor non-nucleare. Cred că trebuie să deplângem acest fapt. De asemenea, în ceea ce privește nevoia de a avea un tratat de interzicere a materialelor fisionabile, textul final al declarației, din nou, se referă la conferința ONU privind dezarmarea. Însă, în versiunea anterioară a textului, exista o mențiune la adunarea generală a ONU și se propunea uh, se propunea Uh, se propunea adunarea generală a ONU ca fiind un forum pentru a determina uh, statele membre să nu mai blocheze acest tratat cum au făcut în ultimii 10 ani. Deci, din nou și aici, cred că rezultatul este mult slăbit. ceea ce privește protocoalele adiționale și protocoalele de securitate, limbajul este de asemenea uh, slab. Se menționează că prin, se, prin elementele de integritate ar fi trebuit uh, menționate și elementele centrale. De asemenea, ar fi trebuit să fie stipulată o, condi- o condiție pentru transferul de tehnologie nucleară în ceea ce privește statele care nu participă la tratatul de non-proliferare. Și în ceea ce privește uh, faptul că statele nucleare trebuie să facă rapoarte, ei bine, noastră ați menționat acest lucru ca fiind unul pozitiv, însă, din câte am observat, acum această perioadă de raportare este amânată până în anul 2014, chiar dacă la început uh, se vehicula un termen mai uh, scurt. Deci nu vreau să mă lungesc foarte mult, dar trebuie să fim aici și autocritici. Nu trebuie doar să menționăm rezultatele pozitive, ci să relevăm și aspectele negative. În special este deplorabil faptul că Uniunea Europeană a avut șansa să-și impună agenda în ceea ce privește armele tactice, dar, din păcate, nu a avut succes la acest capitol. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Svoboda, la final! Thank you. Thank you for your reporting. Mulțumesc! Mulțumesc pentru raportul cu privire la conferință. Cred că putem cu toții să deducem că rezultatele la care am sperat sau rezultatele de care am avut nevoie și la care s-a ajuns sunt mai bune decât cele decât ne-am fi așteptat. Dar trebuie să deplângem situația tratatului interzicere totală a testelor nucleare, pentru că trebuie aici să manifestăm presiunea adresa americanilor de a ratifica acest tratat. Dacă e să analizăm uh, situația actuală, vedem că nu se mai exercită niciun fel de presiune la adresa SUA. În ceea ce a menționat și doamna Copa, dacă bine țin minte, în urmă cu câteva întâlniri ați menționat că Uniunea Europeană este extrem de activă în ceea ce privește dialogul cu statele Orientului Mijlociu privind uh, zona non-nucleară din uh, Orientul Mijlociu. Aș dori să aflu dacă ați intrat în legătură cu Israelul înainte de a ști că această chestiune va fi pe ordinea de zi pentru că știm din partea Egiptului că um, se manifestă presiuni la adresa, pe marginea acestui subiect. Aș fi dorit să aflu care este reacția internă în Israel. Mă gândesc că nu au putut fi luați prin surprindere, mai ales că um, sunt și americani în joc, care ar fi putut să prevină asta. Sigur, seminarul este o chestiune, dar aș dori să știu cum anume veți continua dialogul pe mai departe, astfel încât să uh, transmit un mesaj clar că nu vrem uh, proliferarea, cu atât mai puțin în Orientul Mijlociu și trebuie să facem ceva în acest sens. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule președinte. Referitor la seminarul cu privire la Orientul Mijlociu, știți că dacă ținem cont de toate problemele pe care le avem cu Orientul Mijlociu și cu toate statele din regiune. Și dacă ne lăsăm descurajați de toate aceste probleme, rezultatul e că nu o să facem nimic. Eu n-aș putea lucra în acest domeniu al neproliferării nucleare dacă nu aș fi optimistă și voluntară din fire. Sigur, trebuie să recunoaștem că situația e dificilă, poate chiar disperată, dar trebuie să facem ceva și vom face. Și când uh, am organizat acest seminar, am fost primii, am organizat uh, o primă reuniune cu privire la armele de distrugere în masă la Paris în iulie 1998. Toată lumea mi-a spus că sunt nebună și că nu o să reușesc. Și până la urmă am făcut-o. Seminarul a avut loc și toate țările participante, în mod oficial sau neoficial, toată lumea a fost acolo. N-am avut niciun fel de incident diplomatic, din contră, toată lumea s-a purtat foarte civilizat, iar dezbaterile au fost foarte rodnice și nu numai atât. Toți participanții au spus că trebuie să ne întâlnim, să discutăm mai mult. E doar doar așa putem progresa. Și ne-au rugat pe noi în Europeană să avem acest rol de mediator, deci ne-au invitat să facem asta. Și regretau că au avut loc uh, negocieri neoficiale între Israel și alte state care au fost suspendate în ce privește controlul de arme, care au fost uh, suspendate și apoi reluate. Deci statele din regiune se află într-o situație imposibilă, sunt blocate, dar cineva trebuie să acționeze în calitate de mediator acesta este rolul care ne revine în mod uh, natural, pentru că în declarația de la Barcelona, împreună cu partenerii din Marea Mediterană, inclusiv cu uh, Israelul, noi subscriem la obiectivul de a nu avea aceste arme de distrugere în masă. Bine că acum avem și conferința de revizuire a TNP. Declarația de la Barcelona este și baza de dialog pentru a continua negocierile cu Israelul, pentru că Israelul a uh, subscris la uh, conferința de revizuire a uh, TNP. E clar că, din punct de vedere juridic, nu pot să fie obligat să respecte uh, Um, deciziile unei uh, organizații la care nu sunt parte în mod oficial. Dar sunt de acord cu această declarație și deci există totuși legitimitatea de a face ceva. Până la urmă e vorba doar de un seminar, nu vom organiza o, confer- o conferință oficială, e doar un seminar și când, vom organiza, când am organizat primul seminar, când am uh, vorbit cu misiunea israeliană din Uh, Bruxelles în legătură cu eventuală organizare și cu seminarul următor, sigur că ideea e că nu putem vorbi de toate aceste aspecte fără a vorbi de securitate regională. Și, apropo, uh, uh, acest aspect figura și pe ordinea de zi a primului seminar. Nu spun că va fi ușor. Știu că va fi și mai greu decât prima dată pentru că avem acest incident și tensiunile și uh, mențiunea explicită, menționarea explicită a Israelului în documentul TNP, dar trebuie să continuăm să încercăm să câștigăm timp, să le cumpărăm răbdarea, dar cred că e și rolul și datoria noastră să facem asta. Sigur că la New York toată lumea știa, americanii, dar și celelalte state europene, că ar fi fost preferabil ca Israelul să nu figureze în document. Am, cu, cu toții am avut uh, contacte cu de, diplomații israelieni și știam că menționarea explicită a Israelului nu era de dorit. Ar fi fost mai bine să evităm o astfel de mențiune. Ar fi bine să fi fost într-o poziție mai favorabilă legată de punerea în aplicare a acestei decizii, dar la o conferință cu 189 de participanți, de țări participante, trebuie să ții cont de punctele de vedere ale tuturor participanților și ale celorlalți. Și, așa cum am spus, menționarea Israelului în acest text nu se face în sens negativ, ci în mod pozitiv, care ar fi importanța aderării Israelului la TNP și cred că, până la urmă, evaluarea finală a fost că obiectivul nostru principal era să păstrăm această entitate și să ne asigurăm că această uh, conferință de revizuire a TNP-ului poate duce la adoptarea prin consens a unui document uh, final și nu la un eșec ca în urmă cu cinci ani. Deci uh, știu că a trebuit să facem câteva alegeri dificile, dar n-am avut de ales. În ce privește tensiunile între statele care au armă nucleară și altele care nu în Europeană. Cred că această tensiune este permanentă. Într-adevăr, în Uniunea Europeană avem state care au un statut diferit. Și de aceea interesele lor nu coincid în mod natural. Însă, în primul rând, am reușit să ajungem la o poziție comună adoptată la Consiliu înainte de reuniunea de la New York și aș putea spune că s-ar fi putut să existe una sau două prilejuri uh, în care să constatăm tensiuni la începutul conferinței, dar aș putea să vă informez că mai ales în uh, partea decisivă a conferinței, spre sfârșit, coeziunea între statele membre a fost foarte puternică, dincolo de aceste puncte de vedere divergente. Și am reușit să jucăm un rol în grupul de negociere, tocmai pentru că am avut această coeziune foarte puternică și vă mai pot spune și că dintre statele membre europene care au bomba nucleară, uh, ele au, și-au adus o contribuție foarte constructivă la conferință. Au venit cu propuneri de compromis, în orice caz nu au uh, pus bețe în roate procesului din contră. Deci, concluzia în urma acestei conferințe e că Uniunea Europeană a, e, e mai, are o vizibilitate mai mare. Aș putea să vă spun că președintele a rugat Uniunea Europeană să ajute la redactarea unui text de compromis. Deci suntem recunoscuți, suntem văzuți ca fiind uh, niște făuritori de pace. E rolul pe care îl primește acum Uniunea Europeană. PESA. Uh, aș dori să vă spun că în acest an, în ce privește revizuirea tratatului de neînarmare, a trebuit să uh, ne ierarhizăm prioritățile pentru că am avut mai multe summituri, uh, conferința de revizuire și așa mai departe, dar vom, ne vom gândi și la această problemă. În legătură cu lista motivelor de nemulțumire la care se referea domnul Butikofer. Știți că nimeni nu e pe deplin mulțumit. Eu nu sunt pe deplin mulțumită. Cei care își doresc o dezarmare nucleară totală nu sunt nici ei mulțumiți, mai sunt și cei care și-ar dori un regim mai puternic de neproliferare, nici ei nu sunt uh, satisfăcuți pe deplin. Însă nu cred că ar trebui să dăm vina doar pe Uniunea Europeană pentru asta. În primul rând, există problema armelor nucleare tactice. S-a menționat această chestiune în poziția noastră comună. Și aș putea să vă informez că dacă nu avem nu obținem un rezultat mai ambițios în planul de acțiune cu privire la dezarmare uh, nu e pentru că nu avem un document european, ci pentru că alte state uh, nuclearizate erau cu totul împotriva abordării acestor, acestui subiect al armelor nucleare tactice. Deci chiar dacă noi am fi avut un document cu privire la armele nucleare tactice, nu cred că am fi schimbat într-un fel situația. Pentru că deocamdată există o uh, opoziție foarte puternică din partea celorlalte state și aici nu fac uh, trimitere la europeni sau la americani. În ce privește asigurările de securitate, nu sunt sigură că sunt de acord cu dumneavoastră, pentru că cred că statele membre europene nucleare au făcut uh, declarații negative de asigurare și ele sunt recunoscute în uh, declarația Consiliului de Securitate. Nu cred că ar trebui să ne comparăm cu China în acest sens. Însă, China au declarat un fel de nefolosire, în primul rând, total inutilă. Eu nu vin dintr-o țară care are arme nucleare, dar dacă ai arma nucleară, scopul e să îi descurajezi pe ceilalți să o folosească. Deci, dacă uh, China a spus că nu va folosi arma nucleară în primul rând, uh, ar fi mai bine să eliminăm nuclear, uh, armele nucleare de toate. Mie mi se pare că China are o atitudine ipocrită pentru că ea continuă să folosească, să producă materiale uh, și e evident că e în scopuri militare. Deci eu sunt mai îngrijorată de această chestiune a materialelor uh, fisionabile. În ce privește protocolul adițional și condițiile de transfer, aceasta este opțiunea noastră preferată, dar așa cum am spus, în, la conferința de revizuire eram 189 de state și uh, rezultatul cel mai bun e acesta că cel puțin există această încurajare de a finaliza și de a încuraja intrarea în vigoare. Iată ce am obținut uh, maximum posibil. În ce privește raportul, nu cred că ce am obținut e de proastă calitate, pentru că nu e nevoie de o raportare bianuală. Cred că această Uh, chestiune a armelor nucleare este foarte complexă și din punct de vedere tehnic și financiar și uh, dacă am avea această revizuire la, intervale, la intervaluri foarte scurte, nu știu dacă ar fi chiar util. Apropo, am lansat o invitație Uh, statelor nucleare să se pună de acord în ce privește standardele de raportare și să găsească o modalitate comună de raportare. Deci pe această temă a uh, raportării s-au înregistrat progrese. Deci cred că secțiunea dezarmarea planului de acțiune este uh, una dintre realizările cele mai puternice din document, dar încă o dată, e vorba doar de o primă fază, e începutul unui proces. Ne aflăm pe calea cea bună și e ca și cu uraniul. Poate că dacă începem, cu timpul se accelerează procesul. În legătură cu tratatul de interzicere totală a testelor nucleare, dorim o implicare mai puternică, dorim ca nu doar statele care au ratificat tratatul să fie mai uh, responsabile. Încă o dată au fost state care au fost împotrivă, printre care China. Americanii ar fi uh, acceptat o referire la statele sem- uh, semnatare. Problema e că doream să avem un consens și dacă îți dorești consensul, trebuie să faci și concesii. Însă, rezultatul total e bun. În această dimineață am avut uh, i-am avut pe cei doi uh, negociatori ai uh, tratatului de negociere la Comitetul de Negociere din Rusia și SUA și ambii au spus că SUA și Rusia împărtășește Uh, această evaluare pozitivă generală a tratatului de interzicere totală a testelor nucleare. Să nu uităm că există o dinamică nouă între partenerii occidentali și țările în curs de dezvoltare. Țările în curs de dezvoltare. Am arătat că țările în curs de dezvoltare uh, și statele nucleare și statele occidentale se pot pune de acord pe marginea unui document unic. Cred că este cea mai mare realizare a conferinței de la New York să arătăm că există o posibilitate de a face ca punctele noastre de vedere să convergă dincolo de diferențele geografice, grupurile geografice, politice și așa mai departe și e un progres foarte important. Doamna Gianela, uh, vă mulțumim pentru aceste prezentări foarte complete. Sigur vom reveni la aceste dosare. Uh, luna viitoare, sigur, vom vorbi despre dosarul iranian din nou. Vă mulțumim. Luăm o pauză de două minute acum și apoi continuăm cu ordinea de zi. Euh, euh, Haideți să ne reluăm lucrările. Trecem acum la la un uh, proiect de aviz privind evaluarea intermediară a programelor europene de navigație prin satelit, evaluarea implementării, provocările viitoare și perspectivele financiare. Am discutat deja această chestiune, dar raportarea pentru aviz, Maria Eleni Copa nu a putut să ia cuvântul atunci, astfel încât îi dau acum ocazia să facă acest lucru și uh, s-au înaintat 10 amendamente pe care le vom analiza acum. Mulțumesc, domnule președinte! Prin acest raport uh, ni se cere să ne dăm, uh, ne exprimăm opinia privind programele europene de navigație prin satelit. A existat uh, o anumită întârziere, iar com- comunicarea va fi publicată pe 28 iulie, iar ITRE și-a modificat calendarul pentru a, modific, pentru a um, adopta acest raport. Acum trebuie să analizăm chestiunile legate de apărare. Uh, precum și efectul uh, Galileo asupra siguranței internaționale. Am urmat regulamentul secretariatului și anume am, uh, am uh, vrut să se adopte acest proiect de aviz conform calendarului comisiei noastre. Obiectivul acestui aviz este să sublinieze importanța programului european recunoscând în același timp uh, nevoia de cooperare cu uh, celelalte uh, forțe legate de navigare. Iată de ce avem nevoie de sinergii în ceea ce privește tehnologia spațiului, dar și de compatibilitate și, dacă se poate, avem nevoie de um, operaționalitatea, interoperabilitatea acestor sisteme. După adoptarea tratatului de la Lisabona, politica spațiului a fost consolidată în egală măsură și rolul Parlamentului European, precum și participarea sa la procesul legislativ. Iată de ce este foarte important ca în cadrul acestui proiect de aviz uh, să subliniem faptul că Galileo este un pro- proiect civil sub supraveghere civilă. Recunoaștem că unele din aceste servicii, cum ar fi Public Regulated Services, au două obiective, iar comis, dublă utilizare, iar comisia va prezenta aceste propuneri într-o lună. Recunoașterea acestei nevoi mm, face necesară includerea unor criterii. Toți utilizatorii, de pildă, trebuie să respecte dreptul internațional, uh, statutul ONU, cât și principiile directoare ale Uniunii Europene în ceea ce privește acțiunea sa externă. Dat fiind că există în egală măsură posibilități tehnice care ne permit să evităm utilizarea acestui sistem pentru lansarea de rachete, de pildă, cerem Comisiei Europene, în calitatea sa de autoritate de gestiune, să stabilească dacă specificațiile, să, să țină cont de preocupările noastre în uh, elaborarea regulilor privind accesul la PRS-uri și în ceea ce privește utilizarea exclusivă a statelor membre, ceea ce înseamnă că și statele membre vor, trebu- vor trebui să pună umărul aici, recunoscând caracterul sensibil al acestui program, iar în ceea ce privește exportul de tehnologie, trebuie să acordăm mai multă atenție acordului de la Wassener. Avem un cadru destul de fragil, astfel încât trebuie să intensificăm eforturile noastre pentru a exista o armonizare la nivelul dreptului internațional al spațiului. Acest lucru trebuie să se întâmple pentru a consolida obligația de nemilitarizare a spațiului care există deja, dar trebuie să se țină cont și de o altă responsabilitate, responsabilitate în ceea ce privește sateliții abandonați. Cred că această dimensiune de mediu este foarte importantă și trebuie, sub, trebuie subliniată. Dați-mi voie să vă spun câteva cuvinte în ceea ce privește amendamentele înaintate. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc colegilor mei pentru contribuție. Am uh, ținut cont de aceste amendamente, însă unele, din păcate, nu sunt acceptabile, fiindcă, după mine, se opun uh, spiritului textului. Amendamentele 2, unde mi se cere acordul Parlamentului European de fiecare dată când uh, există utilizare, acest amendament nu este realist, deci nu pot accepta. Nu putem să reacționăm rapid uh, la nivelul Uniunii Europene. Amendamentul 4, mă scuzați, 4 în egală măsură nu poate fi acceptat, fiindcă pentru noi este foarte important ca Uniunea Europeană să nu piardă utilizarea Galileo. Iar um, această chestiune a fost um, votată de Parlamentul European în cadrul raportului von Haugen Amendamentul 6, în ceea ce privește finanțarea prin bugetul comunitar, acesta a fost deja adoptat de Parlamentul uh, European, iar referirea la, la lupta pentru controlul spațiului este exagerată, apoi amendamentul 7 este iarăși un amendament cu care nu sunt de acord. Aici nu se dorește utilizarea în cadrul operațiunilor europene și aici Uh, avem poziția uh, Parlamentului European și a mea. Pe de altă parte, amendamentul 1 poate fi acceptat, dar cred că această chestiune nu are legătură directă cu apărarea ce ar ține mai, mai degrabă de Comisia ITRE sau de Comisia pentru Buget. Cu toate acestea, nu mă deranjează acest amendament și putem, poate fi inclus în text. Toate celelalte amendamente, după mine, aș aduc o contribuție la consolidarea conținutului acestui proiect de aviz. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Copa. Domnul Galer are cuvântul. Ja, vielen Dank. Ich sehe jetzt unsere Schattenberichterstatterin nicht, dann melde ich mich. Mulțumesc. Văd că raportarea din număr nu este aici, atunci o să mă exprim eu pe marginea amendamentelor. În primul rând vreau să mulțumesc colegei Copa pentru avizul um, elaborat. Sunt aproape în totalitate de acord cu recomandările domniei sale în ceea ce privește amendamentele. La amendamentul 1 sunt de acord cu conținutul și cu ceea ce spune domnul Beautycover, dar poate că ar trebui să clarificăm un lucru. Și anume că acest, um, această idee va apărea apoi direct în raportul final. Dacă avizul nostru nu este acceptat în bloc, atunci se pierde. Așadar, aș dori să veniți um, direct cu ideea de a introduce această idee, acest uh, amendament, în raportul uh, principal. De asemenea, sunt de acord și cu faptul că mm, s-a propus respingerea amendamentului 2. De asemenea, respingem și alte amendamente venind de la GUE. Pentru că, iată, din punct de vedere al conținutului, nu există uh, un consens. Însă, suntem de acord cu amendamentul 3 al doamnei Gomez. Acestea fiind spuse, am parcurs toate punctele esențiale ale pe, pentru PP și este de la sine înțeles că PP-ul va vota pentru toate amendamentele depuse de ei. Herr Kahle, es war aber doch richtig, dass Sie das noch... Domnul Bütikofer are cuvântul. Mulțumesc. Foarte frumos, domnule Galer, că ați menționat faptul că veți vota propriile amendamente. Nici nu ne gândeam că va fi altfel. În ceea ce privește amendamentul 1, În sensul celor două intervenții, am putea să încercăm cu toții împreună să preluăm această idee în raportul principal. Pentru că, iată, vedem că există un consens la nivelul grupurilor politice și atunci ar fi mult mai bine dacă am ajunge la acest consens ca și conținut. În ceea ce privește amendamentul 2, doresc să fac referire la o chestiune din Bundestagul german. Răspunsul guvernului german dat la o cerere din mai acestui an. S-a spus mm, la întrebarea numărul 9 cum vede s-a întrebat cum vede guvernul german utilizarea civilă și modul în care um, aceasta poate transmite un semnal, cum anume putem înțelege excluderea unei utilizări militare. Și dau citat răspunsul. Atât controlul civil al Galileo, cât și uh, conceptul întregului serviciu reprezintă niște lucruri de facto ale acestui program. Ideea regulatorului uh, public este și aceasta prevăzută cu sarcini de monitorizare și așa mai departe. Deci, se stipulează clar că există o deschidere și către utilizarea militară fără nicio restrângere. Așadar, de aici pornesc ideile mele. Amendamentul numărul 2 nici nu spune că indiferent de împrejurări, trebuie să excludem ideea că acest, de, acest sistem să fie folosit și în cazul uh, misiunilor uh, GSVP. Deci se spune doar că ar trebui să existe un control, parla- un control parlamentar prin Parlamentul european pentru a exista o aprobare din partea acesteia în cazul în care este voie să fie utilizat sistemul. Cred că ambele poziții ar fi mult prea extreme, pentru că una spune vrem, fără nicio fel de limitare, să putem utiliza acest sistem, pe de altă parte se spune că nu vrem în nicio împrejurare să fie utilizat acest sistem. Așadar, poziția în acest amendament 2 mergea în direcția emiterii unei reglementări, astfel încât să se ajungă pe o cale de mijloc. Odată să uh, luăm în considerare um, responsabilitatea Parlamentului și să avem aceast, acest consens. De aceea aș aprecia foarte mult dacă doamna raportor ar fi dispusă să mai discutăm pe marginea acestui subiect. Poate reușim să ajungem la o înțelegere. Desigur, Uh, probabil că va exista o modificare la nivel lingvistic, la nivelul textului, dar uh, având în vedere răspunsul dat de guvernul german, această chestiune este foarte importantă pentru mine la ora actuală. De asemenea, în ceea ce privește cearta pentru frecvențe cu China, nu știu dacă cineva poate să ne spună care este situația acestei dispute la ora actuală. Mulțumesc! Merci. Je vous propose de terminer les interventions sur euh, l'ensemble des, des amendements. Mulțumesc. Um, aș uh, ruga Comisia uh, să ne dea informații privind uh, problema frecvenței cu China. Doamna Lezing. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și doamnei raportor. Într-adevăr, s-a străduit să elaboreze un aviz echilibrat. Mai ales la început v-ați exprimat pentru um, o utilizare civilă a Galileo și nu în scopul militare. Eu și grupul meu politic salutăm această abordare, dar doresc să exprim faptul că mi se pare contradictoriu puțin și din perspectiva noastră și fals faptul că propunerile dumneavoastră în ceea ce privește Ehm, în ceea ce privește utilizarea Galileo în cazul politicii externe, ehm, nu, deci această exprimare nu corespunde caracterului civil atribuit lui Galileo la început de dumneavoastră. Prin, eh, prin faptul că sprijiniți utilizarea Galileo pentru protejarea infrastructurilor dificile, uh, Mie nu mi se pare că demilitarizăm acest program, mi se pare mai degrabă că ajungem la o militarizare și înarmare a spațiului extraterestru. Așadar, noi suntem împotriva utilizării militare a Galileo, indiferent de circumstanțe. Utilizarea în scopuri militare, coroborată cu deja investiția foarte mare în acest proiect este inacceptabilă și absurdă, mai ales acum în vremuri de restriște economică. Să nu uităm că s-au luat fonduri din uh, domeniul agricol pentru Galileo și atunci a trebuit să ne gândim cum anume putem mai degrabă să returnăm finanțele, finanțarea primită pentru proiecte, de exemplu, sociale, educaționale și așa mai departe. Nu să-l militarizăm. Noi suntem așadar ferm împotriva militarizării acestui proiect pentru că noi considerăm că înarmarea în spațiul extraterestru este un pericol, motiv pentru care, iată, amendamentele noastre vin exact în această direcție. Cred că aceasta fiind poziția noastră, este foarte clar de pe acum cu ce amendamente vom fi de acord și cu care nu. Cu siguranță pe ale noastre le vom vota. Merci, monsieur Heller. Mulțumesc, domnul Eller. Da, uh, nu, mă, nu înțeleg atât de bine uh, răspunsul uh, guvernului german pe care l-a relevat domnul Bütikofer. Poate că nu sunt relații atât de bune cu guvernul german cum este dânsul, dar țin să spun că avem aici o problemă contractuală. Comisia poate să respingă acest proiect în formula sa actuală și atunci trebuie să ne gândim cum anume putem să evităm un eșec. Este foarte clar. Tratatul uh, spune exact cum trebuie să procedăm în acest sens și atunci nu putem devia. În ceea ce privește infrastructurile critice și protejarea acestora, dacă se ajunge la o militarizare, atunci bineînțeles că se va ajunge și la o definire foarte clară a infrastructurilor sensibile. Aici știm foarte clar că e o chestiune ce ține de politica internă și așa mai departe. Deci, în ceea ce privește uh, infrastructura critică, nici nu poate fi vorba de militarizare, pentru că se știe foarte clar despre ce este vorba de la bun început. A fost important uh, faptul că doamna Lezing a menționat faptul că va respinge toate amendamentele contradictorii. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Comuțacos. Mulțumesc, domnule președinte. Nu voi spune uh, următoarele cuvinte din solidaritate cu Grecia. Vreau să îi mulțumesc, doamne Copa, pentru activitatea sa și cooperarea cu, cu toate mm, grupurile politice. În Grecia, partidele politice sunt uh, într-o luptă acerbă. Vreau să vă spun că sunt de acord cu spiritul acestui aviz. Am cerut cuvântul, fiindcă aș dori să știu dacă proiectul Galileo va fi folosit în scopuri civile eh, exclusiv sau și în scopuri militare. Ar putea fi un pas înainte către militarizarea spațiului. Trebuie să avem eh, grijă. Știm că CSDP se ocupă de gestionarea crizelor și o mare parte se ocupă de gestionarea crizelor civile. Dacă Galileo va fi folosit pentru PESA și PESC, trebuie să ținem cont de acest lucru. Cred că e important să se ridice această chestiune, fiindcă trebuie să se elimine orice neînțelegere. Nu voi, mă voi opri aici, fiindcă nu prea sunt multe de spus despre un, un aviz atât de bun. Vă mulțumesc. Mulțumesc, mă alătur și eu spuselor colegului nostru. Mă surprinde întotdeauna cât de mult uh, se inversează lucrurile când vorbim de militarizare, în momentul în care vorbim de PESC, de uh, PSDC, misiunile de gestiune de criză ale Uniunii Europene sunt civile și vreau să, să pun cumva lucrurile în context. Trebuie să vedem că, din punct de vedere strategic, mijloacele pe care le avem uh, le-am avea la dispoziție într-un alt caz ar fi americane, care ar putea să, se, care ar putea să fie oprită oricând. GPS-ul american ar putea să fie să dispară oricând când ar hotărâ americanii. Și uh, până la urmă uh, vame și uh, sau membrii poliției sau nu numai vor rămâne fără acest sistem de navigare prin satelit. Doamna Copa, doreați să luați cuvântul. Uh, îmi ce scuze, spune domnul președinte. Mai întâi comisia dorește să ne ofere câteva informații, informații privind situația din China. Mulțumesc, domnule președinte. O să dau cuvântul uh, colegului meu, Jeremy Godec, care se ocupă de negocierile cu China și um, veți uh, primi uh, aceste informații din, din prima sursă. Am înregistrat progres în luna ianuarie acestui an. Am obținut Eh, chiar și dovezi scrise, am obținut eh, recunoașterea caracterului anterior eh, al frecvențelor Galileo față de compas și recunoașterea obligațiilor aferente în cadrul Uniunii Internaționale a Comunicațiilor. Cu toate acestea, ne vom revedea în luna iulie, pe 8 și 9, următoarea rundă a negocierilor are loc atunci și este limpede că partea chineză dorește să inverseze acest uh, acest caracter anterior uh, și uh, poate să și poate să-și desfășoare mai repede sistemul său decât Galileo. Deci există un, acum o cursă pentru, uh, pentru um, introducerea acestui sistem uh, între Europa și China, fiindcă cine activează mai repede acest uh, proiect uh, are o situație privilegiată în ceea ce privește atribuirea frecvențelor. Iată, deci, aceste negocieri sunt foarte grele. Trebuie să se țină cont de foarte mulți parametri. Și aici este vorba de unul din alineatele avizului domnei Copa. Este vorba de bunăvoința statelor membre de a nu exporta tehnologie care ar ajuta China să, să dezvolte acest, acest sistem. Acestea fiind spuse, sunt de părere că am înregistrat progres semnificativ în ceea ce privește relația noastră cu China, iar uh, acum există recunoașterea că noi trebuie să, să ajungem la un acord, fiindcă este interesul ambelor părți, inclusiv a Chinei, în ceea ce privește prezența acestei țări pe Uh, scena mondială a acestui sector, este foarte important să aibă un acord cu Uniunea Europeană, precum și cu alți uh, furnizori de sisteme, cum ar fi GPS-ul. Cred că pe termen mediu vom obține un acord. Totuși, mai avem cale lungă de bătut în ceea ce privește negocierile, iar acestea nu vor fi ușoare deloc va trebui ca în cadrul lor să avem o poziție coordonată și coerentă pentru, nu, pentru a nu pierde cumva teren. Vă mulțumesc. Mulțumesc în ceea ce privește utilizarea Galileo în uh, misiunile PESA. Trebuie știut că la ora actuală acțiunile noastre se bazează pe um, sistemul de navigație prin internet american, dar din păcate accesul la acest sistem diferă de la un stat la altul în Uniunea Europeană, iar există această dependență de GPS, iar când vom avea sistemul Galileo, toate statele membre vom, vor avea aceleași mijloace tehnice, ceea ce va spori coerența acestor misiuni. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, spune domnul președinte, doamna Lözing. Da, aș dori să clarific un aspect. Pe atunci, comisarul european Verheugen a spus că Galileo va fi un proiect cu o utilitate preponderent militară. Mi se pare foarte ciudat că acest lucru nu mai este adevărat numai pentru că este relevat de un membru GUE. Madame Copa, for euh, Doamna Copa, mulțumesc, domnule președinte. Știu că nu prea avem mai mult timp. Galileo ar putea garanta ă, independența și autonomia Uniunii Europene. Noi nu suntem împotriva militarizării, dar nu cred că trebuie să, fim, să avem un sentiment de culpabilitate și în ce privește operațiunile PSA. Haideți să ne gândim, de exemplu, la operațiunea Atalanta și la rolul pe care Galileo l-ar putea juca într-o astfel de operațiune și mai ales în ce privește gestiunea crizelor. Cred că e un progres pentru Europa și de aceea cred că merită să susținem acest proiect. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care și-au adus contribuția la dezbatere, domnului Bütikofer, în special, domnule Bütikofer, v-am ascultat cu mare atenție în legătură cu ce spuneați legat de amendamentul 2. Aștept uh, să discutăm, să avem o formulare diferită și să vedem dacă acest amendament poate fi acceptat. Vă mulțumesc! Foarte bine, mulțumesc. Acest aviz va fi votat la AFET în 22-23 iunie anul curent. Uh, timpul ne presează. Trecem la proiectul de aviz pentru Comisia INTA cu privire la regulamentul Consiliului de instituirea unui regim comunitar pentru controlul exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare. Domnul Butikofer este raportor pentru aviz și primește imediat cuvântul. Thank you, Chairman. Um, I feel um, I, I feel a, a problem because, as you said, we are under certain time constraints, and uh, still, uh, I believe this is um, not just a technical issue but a highly political uh, topic and um, I ask um, uh, for your patience. Și aș dori să vă uh, rog să dați dovadă de răbdare, să-mi permiteți să fac câteva observații. În primul rând, aș dori să le mulțumesc celor care m-au ajutat în redactarea acestui aviz, mai ales lui Mihail Malovet, secretariatului de la sede, lui Rosemary Habanski de la Consiliu, reprezentantului Comisiei. Au fost foarte utili și au dat dovadă de spirit pedagogic. O să tratez acest subiect din punctul de vedere al securității și al păcii. Este misiunea noastră. Sigur că Comisia INTA e competentă în fond și sigur că punctul lor de vedere e diferit. Însă, din perspectiva noastră, a subcomisiei sede, cred că noi ar trebui să ne axăm pe dimensiunea securitate. way I would say I rather prefer și în termeni generali, aș spune că eu prefer atitudinea Consiliului Uh, pe această temă față de atitudinea Comisiei. În deliberările sale cu privire la propunere, Consiliul s-a axat pe uh, preocupările legate de securitate, în orice caz mai mult decât Comisia. Și avizul meu e mai degrabă în uh, acord cu ideile Consiliului. În primul rând, nu cred că Comisia are dreptate atunci când vede, ca, vede produsele și tehnologiile cu dublă utilizare ca nepunând probleme. Aș dori să reamintesc tuturor că nu de mult infrastructura financiară a unui stat membru a fost atacată de către uh, surse externe și că s-a folosit termenul de război cibernetic, care e una dintre preocupările care figurează pe agenda uh, conceptelor strategice care trebuie revizuite la NATO. Deci cred că astfel de situații trebuie într-adevăr luate în serios. Un al doilea argument e că Comisia încearcă să propună condiții pentru punerea în aplicare a strategiei sale, fără a ne spune, fără a ne fi în stare să ne spună până acum cum aceste condiții ar putea fi aplicate pe teren. Uh, de exemplu, în SUA Ministerul de Interne, Departamentul de Interne, are 7000 de uh, funcționari care controlează exportul de produse sensibile. Cine ar face, cine ar uh, face acest lucru pentru noi, mă întreb? Oare autoritățile vamale, statele membre? E, constatăm aici o întrebare deschisă foarte vastă. Potrivit uh, propunerii Consiliului, ar trebui să nu inițiem o autorizație de export pentru transporturile pentru cu valoare mică. Dar am făcut o serie de amendamente cu privire la această autorizare, autorizație generală de export, care sunt încă valabile. Cred că din punctul de vedere al securității, o abordare validă ar fi să spunem haideți să nu luăm cu ușurință restricțiile pe care statele membre le-au impus în trecut. Haideți să nu optăm pentru abordarea cea mai dulce, cea mai ușoară, pentru soluția cea mai simplă pe care au găsit-o statele membre. Haideți mai degrabă să avem abordarea cea mai prudentă în uh, statele membre ca punct de reper pentru a ajunge la o armonizare care din punctul de vedere al vreunui stat membru să nu submineze nivelul de securitate pe care acel stat membru l-a considerat potrivit uh, în trecut. Iată care este abordarea generală, filozofia generală. Și încă un aspect și mă opresc. Cred că ar trebui să avem o abordare prudentă pentru că încă lipsesc informații relevante. Nu avem date cu privire la utilizatorii finali ai uh, exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare din Uniune și, așa cum spuneam, cred că în această situație e mai bine să fim uh, prudenți. Nu o să trec prin toate amendamentele pe care vi le supun atenției Am și o problemă de procedură. Mă simt obligat să o menționez cel puțin, pentru că preedinia spaniolă nu ne-a pus la dispoziție un document al uh, preediniei și documentul pe care lucrăm e depășit, după cum știm cu toții. Deci, ne aflăm într-o situație ciudată mă refer la situația în care ne găsim noi, sub comisia noastră, aceea de a discuta pe marginea unor texte care nu sunt uh, actualizate. Acestea fiind spuse, nu propun amânarea votului pe marginea amendamentelor, pentru că s-ar putea să ajungem într-o situație în care punctul nostru de vedere să nu fie nici măcar luat în considerare. Însă, aș dori să subliniez foarte clar că ne aflăm într-o situație dificilă noi Parlamentul și că în orice caz nu e uh, așa cum ar trebui să fie. Vă mulțumesc! Vom rediscuta acest text în 12 iulie la reuniunea uh, subcomisiei noastre, data, limină, uh, data de depunere a amendamentelor 9 iunie la ora 12. Deci, având în vedere aceste elemente, vă propun să nu facem dezbatere acum, doar dacă cineva nu dorește în mod absolut necesar și insistent să uh, reacționeze la poziția domnului Bütikofer. Poate reprezentantul Comisiei dorește să spună câteva cuvinte? Vă mulțumesc pentru faptul că acordați cuvântul Comisiei. Aș dori să uh, uh, reacționez la câteva observații ale domnului raportor Comisia e acuzată în propunerea raportorului de laxism și de faptul că nu ține cont de aspectele legate de securitate. În legătură cu ce spunea raportorul, referitor la faptul că propunerea este puțin depășită, aș dori să uh, le spun deputaților prezenți în sală că Comisia a propus statelor membre să consolideze regulamentul comunitar cu privire la controlul exporturilor, controlând tranzitul, dar și transportul uh, exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare. Comisia a făcut propuneri pentru a consolida securitatea, doar unele au fost adoptate de către statele mem- unele state membre și nou regulament, regulamentul 428-2008. Deci, într-adevăr, domnul raportor e îndreptățit să spună că între timp uh, situația a evoluat și că regulamentul de bază, pe baza căruia se uh, Uh, fondează propunerea a fost schimbat pentru a introduce o modificare. Dar Comisia a propus statelor membre modificări mult mai uh, substanțiale care vizau consolidarea securității, mai ales controlul bunurilor legate de Galileo și aici fac trimitere la observațiile coleg colegului cu privire la exporturile făcute de către statele membre spre anumite țări a unor tehnologii sensibile, critice. Aș dori să vă spun că aici nu trebuie să schimbăm lista produselor și a tehnologiilor controlate. Aceste produse și tehnologii controlate sunt uh, decise de către statele membre în regimuri internaționale de control în care Comisia nici măcar nu este reprezentată. E vorba de o aliniere la practicile celor mai mari statelor membre, state membre care exportă produse și tehnologii cu dublă utilizare. Grecia, Italia, Marea Britanie și Germania. Aceste, aceste țări trebuie să emită licențe de export mai, uh, mai mari decât 10.000 de pe an. Dacă vă uitați la lista bunurilor de, uh, și tehnologii cu dublă utilizare, avem 200 de pagini de tehnologii care teoretic sunt exportate spre orice destinație. Poziția Comisiei Europene e următoarea. Având în vedere că există state de membre care exportă mai multe tehnologii și care au o experiență mai vastă în acest domeniu, mai ales în ce privește tehnologiile militare, vă reamintesc că e vorba de tehnologii cu dublă utilizare, tehnologii care în mod principal sunt folosesc în scopuri civile, dar care pot fi folosite și în scopuri militare, e vorba de produse chimice, um, instrumente, unelte, calculatoare, uh, bunuri de uz casnic. În urmă cinci ani erau controlate calculatoare, deci pe aceste liste erau uh, controlate calculatoare care erau folosite pentru editarea de ziare. Deci vă reamintesc că propunerea Comisiei vizează analizarea situației din statele membre care exportă foarte mult, uh, precum au făcut și americanii. Americanii au considerat că trebuie înlesnite aceste exporturi spre anumite destinații în anumite condiții foarte precise. Deci, împreună, în Uniunea Europeană, trebuie să vedem care sunt tehnologiile și care sunt destinațiile și condițiile în care am putea înlesni aceste exporturi. Și deci nu să eliminăm controlul în orice caz. Și aș dori să atrag atenția deputaților asupra faptului că la anexa 2, 2 din regulamentul comunitar există o listă a licențelor de export care înlăsnește comerțul spre SUA, Australia, Japonia, Canada, șapte țări. În această propunere a Comisiei, mai ales în ce privește transporturile de valoare mică, există doar câteva țări de destinație și toate aceste țări fac parte din regimuri de control al exporturilor și deci respectă aceleași condiții ca și statele membre. Deci doream doar să uh, nuanțez puțin uh, afirmația domnului Butikofer cu respectul pe care Comisia îl datorează, bineînțeles, și aș dori să vă spun că noi nu încercăm să periclităm securitatea și avem dovezi că, pe care Comisia Comisia a propus armonizarea controalelor pentru produsele care nu fac parte din lista din regulament. Uitați-vă ce s-a întâmplat cu Iranul, ce există în sancțiunile pentru Iran o mare parte dintre produse care nu fac parte din regimurile internaționale de export, iar Uniunea Europeană și-a propus ori să le excludă, ori să le controleze înainte să fie exportate spre Iran. De ce? Pentru că uh, o mare parte din refuzurile de export vizează bunuri care nu figurează în regulament. Și de altfel am făcut această propunere și pentru Galileo, dar statele membre au refuzat-o. Deci aș dori să vă dau un alt element de context în aceste 200 de pagini de tehnologii și de produse controlate, e vorba de exporturi, dacă vă uitați la ultimii 30 de ani, ultimile 3 decenii, în față de volumul de exporturi, 5-10% din comerțul civil, avem 2000 de refuzuri de export uh, validate pe 3 ani. Deci 0,5% din comerțul total cu aceste produse controlate care este refuzat. Deci, e vorba de o analiză pozitivă a riscurilor pe care am încercat să o facem și o armonizare a viziunii statelor membre în ce privește produsele care nu sunt delicate, destinațiile care nu sunt uh, periculoase, am evita ca uh, unele state membre care ar putea produce bomba nucleară să aibă acces la aceste tehnologii. Vă mulțumesc. Domnul Beauty, oferă acum? Yeah, um... Very few remarks. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva remarci scurte. Am adăugat aici o poziție care a rezultat, de fapt, în urma unor deliberări delungate cu Consiliul. Nu ar trebui să privim asta cu una cu două, pentru că chestiunea de securitate rămân în continuare responsabilitatea principală a statelor membre și Consiliul, în acest caz, joacă și el un rol important, cel mai important. Nu doresc să spun că Comisia nu ia în calcul chestiuni ce țin de securitate. Nu ați auzit așa ceva venind din partea mea. Însă, ce am vrut să spun a fost că, în mod cert, Consiliul are o altă prioritate am auzit argumentele din partea reprezentantei comisiei că ar trebui să luăm uh, în seamă practicile uneia dintre cele mai mari țări. Eu reprezint o astfel de țară, dar din cauza dimensiunii noastre nu aș tinde să spun că avem dreptate numai pe baza acestui motiv. Consider așadar că ar trebui să ne bazăm pe un principiu de precauție și să o luăm pe drumul reglementării, reglementării ce stă la baza statelor membre. De ce spun acest lucru? Țările mari exportatoare nu sunt neapărat acele țări care, în, care ar fi amenințate dacă acele bunuri exportate ar fi uh, utilizate în alte scopuri malefice. Dau un exemplu aici al unei țări asupra căreia s-a lansat un uh, ciberatac, nu a fost o țară mare, nu a fost o țară care a exportat asemenea produse, dar uh, a fost o țară asupra care s-au manifestat o serie de presiuni. Așadar, cred că ar trebui să manifestăm solidaritate, să, ca statele membre să manifeste solidaritate în ceea ce privește chestiunile de standarde de securitate. Pentru că aceste standarde mai apoi să fie implementate în așa fel încât să obținem rezultate optime. Autoritatea Generală privind exporturile odată ce Uh, această autoritate emite licențe, atunci orice stat membru are dreptul de a exporta în conformitate cu acel standard. Așadar, nu există posibilitatea ca statele membre la nivel individual să impună reglementări mai stricte orientate către securitate. Aceasta este ideea de la care pornim așadar. Nu spun că această idee nu este bună, nu spun că nu ar trebui să mergem mai departe cu aceasta și nu spun că nu ar trebui să avem autorizație generală pentru export. Însă, dacă într-adevăr vrem să o luăm pe acest drum, trebuie să ne asigurăm că toată lumea se simte în siguranță și că toată lumea este mulțumită. Din nou, aceasta este nu doar poziția pe care eu o prezint, ci este poziția care a rezultat în urma discuțiilor purtate la Consiliu. Mulțumesc! Euh, foarte pe scurt, pentru că nu mai avem prea mult timp la dispoziție, domnul Kovacev. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Vreau să-i spun domnului Butikofer că avizul nostru ar trebui să se axeze pe chestiuni ce țin de securitate și să lase pe seama INTA tot ceea ce ține de export și relații comerciale și așa mai departe. Eu cred că ar trebui reglementate toate acele chestiuni ce țin de securitate militară, dar nu ar trebui să îngreunăm situația agenților industriali. Nu știu care este, cum ați înțeles noastră, poziția Consiliului. Am înțeles că există acolo un grup de lucru care va emite o poziție comună și o propunere um, pe 11 iunie. Deocamdată nu, nu am un document care să ateste acest lucru, deci nu știu care este poziția um, Consiliului. Într-adevăr, cibersecuritatea este o chestiune din ce în ce mai importantă pentru Uniunea Europeană. Uh, la fel, oficiile guvernamentale, um, agenții economici depind de rețelele de calculatoare, prin urmare este foarte important să asigurăm securitatea uh, transferului informațional care are loc prin intermediul acestor rețele pentru a preveni potențiale atacuri cibernetice. În opinia mea, Comisia a propus un document relativ echilibrat în ceea ce privește asigurarea protecției și securității. Cu siguranță vor exista amendamente care să întărească transparența și securitatea, dar per ansamblu sprijin propunerea Comisiei Uh, vin dintr-o țară postcomunistă și uh, vin uh, să spun că sunt de acord cu domnul Beautycoffer. Produsele care, de export care pot să fie folosite pentru a periclita drepturile omului sau pentru a periclita libera expresie, cum se întâmplă în China, um, ar trebui prevenite. Mulțumesc! Bref, rapid, Mulțumesc foarte mult, doamna Lösing. Vă rog foarte pe scurt. Da, o să fiu foarte succintă. GUE susține poziția descrisă de domnul Beautycoffer. Cred că el uh, s-a exprimat foarte clar în avizul său și cu siguranță vom sprijini întregul demers. Dacă va fi cazul, vom face anumite precizări în amendamente venite din partea noastră. Mulțumesc. Domnul Eller are cuvântul acum. Din punct de vedere tehnic, noi avem cele mai mari probleme cu amendamentele 16, 17, 18. Este vorba despre renunțarea la anexele EFD. Este o chestiune de principiu, pentru că nu avem deocamdată o poziție emisă de Consiliu, așadar um, avem nevoie să așteptăm până apare aceasta. În ceea ce privește uh, produsele IT, tot ceea ce ține de calculatoare, cu utilizare dublă, aceste, acestea uh, dacă sunt puse doar în contextul atacurilor cibernetice, vom avea, uh, nu este, vom avea o situație în care nu avem neapărat o chestiune practicabilă. Deci, de asemenea, problema noastră este că ne lipsește și expertiza și că avem termene foarte scurte Dată fiind discuția de acum cu și modul în care se desfășoară lucrurile și la INTA, nu cred că ne aflăm neapărat pe drumul cel mai bun. Euh, Mulțumesc, așa cum v-am spus. Euh, da, Consiliul și să ia cuvântul, dar pe scurt vă rog, fiindcă o să mai discutăm acest proiect în luna iulie și mai avem încă două puncte pe ordinea de zi în seara asta. Da, uh, secretarul Consiliului a notă de propunerea Comisiei privind um, țările care trebuie să beneficieze de mm, autorizarea de export generală, iar mm, statele membre subliniază importanța siguranței, iar elementele care trebuie să fie incluse în autorizarea de export generală, precum și lista țărilor care vor beneficia de pe urma acestor, mm, acestei autorizații, va trebui să fie hotărâte de statele membre. Merci. Donc, je vous rappelle... Mulțumesc. Vă reamintesc că pe 9 iunie amendamentele termenul pentru amendamente și în luna iulie vom mai discuta această chestiune. Trecem rapid la uh, delegația sede de la Northwood de săptămâna trecută. Uh, domnului, domnul Luhan, care nu este prezent, uh, și încă doi membri ai delegației, domnul Campbell și și doamna Suli, ați vizitat sediul operațiunii Atalanta, grupul de lucru, grupul tactic de luptă Marea Britanie, Olanda. Mulțumesc, domnule președinte, am avut o zi foarte încărcată. A, și am vizitat foarte multe cartiere generale în acea zi, uh, mă întreb dacă a avut sens să aducem la oaltă atât de multe stele uh, și la un loc, dar vreau să vă spun că a fost foarte interesant, fiindcă am văzut uh, că la NATO că exista o deplină înțelegere și totul decurge foarte lin. Vreau să vă spun că mi-am dat seama că este important să se ducă la bun sfârșit operațiunea Atlanta, foarte necesară pentru această zonă, fiindcă susține uh, programul de alimentare mondială PAM, uh, chiar dacă navele nu au uh, putut să-și desfășoare activitatea cum trebuie, fiindcă au suferit lovituri puternice, dar mai există și tranzitul navelor comerciale în această zonă. După 2006 va trebui să desfășurăm această activitate în continuare și să găsim bugetul necesar, dar în același timp să tăiem răul de la rădăcină și anume să încercăm o stabilizare a zonei. Oui, j'en venais euh, donc à traiter peut-être les racines profondes. Cum spuneam, ar trebui să tăiem rolul de la rădăcină și anume trebuie să încercăm să obținem o stabilitate politică um, Somalia. Asta, unu. Încerc să merg foarte repede. În ceea ce privește uh, grupurile de luptă, această experiență este foarte interesantă. Nu au fost niciodată desfășurate, din păcate, iată, um, la comandament există acest regret. Uh, grupurile de, lup de luptă ar putea să vină în sprijinul misiunilor civile, dar din păcate uh, nu suntem privați de foarte multe cunoștințe și profesionalism parfaitement synthétique. Merci, <laughs> monsieur. Vă mulțumesc, a fost foarte succintă. Domnul Campbell are cuvântul. Domnule președinte, a fost o vizită foarte utilă și vreau să mulțumesc celor uh, implicați. Uh, din păcate, uh, comandantul um, cel mai înalt a participat la o comemorare, o ceremonie comemorativă pentru un soldat căzut în Afganistan. Într-adevăr, a trebuit să le aducem omagiu tuturor soldaților care își desfășoară, care sunt desfășurați în aceste zone. Cred că a existat un fel de suprapunere între NATO și Uniunea Europeană NAFOR, um, în ceea ce privește Somalia, am uh, întrebat uh, dacă o operațiune unică ar fi mai eficientă în ceea ce privește controlarea unor uh, părți ale Somaliei, iar um, comandantul NATO mi-a spus că mi-a răspuns că într-adevăr ar fi mult mai util să avem o singură operațiune. Faptul că Uniunea Europeană nu a oferit informații prin satelit a dăunat uh, misiunii NATO într-o oricare măsură. Bine, uh, lucrurile merg lin, nu sunt probleme majore, dar dar uh, vorba de aceleași națiuni, 21 dintre cele 27 sunt membre NATO și există o, o problemă de suprapunere care trebuie rezolvată, fiindcă până la urmă această misiune este una foarte importantă pentru că acesta este un punct, unul dintre punctele sensibile ale, lum, ale lumii și uh, un, uh, un uh, nod uh, maritim care este afectat de piraterie. Iată că o, o navă atacată de pirați a dus la creșterea prețului petrolului în toată lumea. Dar cred că până la urmă ideea cooperării este foarte importantă și această suprapunere reprezintă o problemă și poate ar trebui să lăsăm totul pe în sarcina NATO, fiindcă eu am văzut o situație de suprapunere. De exemplu, într-o zi aveam nave NATO, în a doua zi nave NAFOR. Cred că această chestiune merită discutată. Vă mulțumesc. Într-adevăr, spune domnul președinte, acest Subiectul este unul foarte important. Domnule Tanoc, doriți, doriți să las cuvântul? Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să uh, comentez uh, ceea ce a spus antevorbitorul meu. Eram de acord cu el acum ceva timp, dar mi-am schimbat punctul de vedere. Am um, uh, știu că domnul Sarizovski vă va vorbi despre această delegație dar eu, cum am înțeles eu lucrurile, operațiunea Atlanta are un avantaj față de NATO și chiar uh, și NATO va accepta acest uh, lucru strângând din dinți, uh, mai ales în Oceanul Indian, fiindcă există foarte, mult, foarte multe um, țări care nu doresc să coopereze cu NATO. Iată, deci, plus valoarea pe care o um, aduce Uniunea Europeană în Africa este că este un partener mult mai viabil pentru alte țări, pentru unele țări. Domnul președinte, o să mai avem uh, o ședință despre piraterie și combaterea acesteia și atunci vom avea și invitați din uh, China care ne vor explica cum stau lucrurile astfel încât, uh, dat fiind că nu suntem nici foarte numeroși acum și am ținut interpreții peste program, deja, vă rog frumos, dacă nu vă deranjează, să, să continuăm lucrările noastre în engleză. Uh, for those of us who, who stay there for, for Yanis Seriosvolski. Pourquoi pas en français? Or in French. De ce să nu continuăm în franceză? Sau și în franceză, ambele. Asta ca să dăm drumul interpreților.